Welcome back to you all. Um, we're still away. Bine ați venit înapoi. Mai așteptăm încă câteva persoane pentru a discuta despre punctul 8, bugetul general pe 2020. Însă, dat fiindcă doamna Gardia Zabal este deja aici, putem începe discuția și putem inversa ordinea înainte de a discuta despre secția 3, începem cu alte secțiuni. Gracias, președinte. Eh, sí, así Vă mulțumesc mult, domnule președinte. Da, îi așteptăm pe ceilalți colegi care încet, încet vor veni și astfel mm, înaintăm puțin. Acum, referitor la bugetul Parlamentului, am discutat despre asta aici de mai multe ori, am discutat-o și mm, am discutat asta și la reuniunea raportorul din umbră, în Comisia de Buget există un consens larg pentru a înainta din nou amendamentele acolo unde Comisia Europeană vrea să taie fondurile. Și vă spun că um, reamintesc că a fost uh, inedit și surprinzător să vedem din partea Comisiei cum au redus fondurile. Deci vom avea întâlniri cu Comisia săptămâna asta și săptămâna viitoare, deci sper să soluționăm această problemă mm, pentru concilierea, care oricum va fi complicată, după cum știți. Complicată și pentru că avem nesiguranța creată de Brexit. Eu repet, această comisie de bugete, în mod majoritar, la raportorul din umbră a ajuns la un acord și sper că asta să se ratifice și prin vot. Deci s-a stabilit că vom recupera atât uh, banii cât și acele poziții pe care le-a redus Comisia Europeană. Și vom înainta de asemenea, de fapt deja am prezentat, sper să se voteze pentru, deci am înaintat o serie de amendamente tehnice prin care nu dorim decât să adaptăm bugetul pe care l-am planificat în primăvară, deci să-l um, adaptăm la um, amânarea Brexitului până pe 31 octombrie. Deci pentru că această amânare din martie până octombrie are un impact asupra bugetului pe 2020 și de asemenea pentru a face față cheltuielilor legate de indemnizațiile eurodeputaților care au fost aleși. Deci aceste cheltuieli au fost uh, peste ceea ce prevăzuserăm noi. Deci va trebui să sporim uh, bugetul la aceste două linii pentru a face față acestor uh, angajamente. Deci acestea sunt cele două amendamente tehnice. Acum, în ceea ce privește celelalte instituții. Aici discuțiile au fost uh, ușoare, am înaintat amendamente și există un consens generalizat și aici pentru a restabili propunerea de bugete a Comisiei, deci pentru a elimina acele tăieri de fonduri uh, propuse de Consiliu. Uh, Vom vedea care va fi rezultatul votului pe marginea acestor amendamente. Deci noi vrem să îmbunătățim uh, situația, cum ar fi comitetul, la Comitetul Regiunilor, la uh, uh, Curtea Europeană de Justiție. Deci dacă trec aceste amendamente, vom reuși să Uh, sporim finanțarea față de ceea ce era prevăzut în proiectul Comisiei Europene. Și dat fiind că a venit și raportarea pentru bugetul general, eu mă voi, mă voi opri aici. Vă mulțumim! Domnul Fernandez tocmai a sosit și dumnealui. Pot să vă atac pe dumneavoastră direct. Uh, am avut tocmai acum prezentarea doamnei Gardea Zabal la celelalte secțiuni. Domnule Fernandez, mulțumesc, domnule președinte. Din punctul nostru de vedere, bugetele trebuie să fie riguroase și bugetul Parlamentului, dincolo de rigoare, trebuie să um, dispună de mijloacele necesare pentru a putea desfășura o activitate legislativă excelentă amendamentele pe care le-am uh, înaintat. Uh, sunt uh, amendamente cu care suntem de acord, deci raportoarea are dreptate și toate amendamentele pe care le-am făcut au ca obiectiv această excelență în ce privește activitatea noastră. Și în ceea ce privește celelalte instituții, noi suntem fiabili, suntem loiali și toate acordurile pe care le-am făcut, acordurile între gentlemen, toate aceste acorduri le-am respectat cu Consiliul și ne așteptăm de asemenea ca și celelalte instituții europene să ă, fie de acord cu acest acord. Propunerile făcute au ca obiectiv rigoarea, transparența, și așa cum spuneam, de asemenea, ne dorim ca instituțiile să fie dotate cu mijloacele necesare pentru a realiza ceea ce își doresc cetățenii, deoarece atunci când instituțiile nu au suficiente mijloace, apar niște cheltuieli în plus și aceste cheltuieli de administrare, de funcționare reprezintă 6% din buget. Și astfel toate instituțiile din Uniunea Europeană Um, ajung să se afle într-o situație nemai văzută nicăieri. Deci avem un buget în care peste 93% e pentru investiții și asta nu se întâmplă în niciun stat membru. Ce vreau să spun? Instituțiile fac o muncă deosebită care reprezintă o plus valoare și acest buget, deci e o plus valoare de care, prin urma căreia au de câștigat uh, toate statele membre și toți cetățenii. Domnul Chastel. Si, monsieur le président. Moi, je voudrais aussi, évidemment, saluer le travail de... Mulțumesc și eu vreau să îi mulțumesc uh, raportoarei. Cred că a fost uh, exemplar modul în care a discutat cu comisia și modul în care uh, a ajuns la un consens cu toți colegii. Deci e important. Dumnezeu a spus în legătură cu bugetul Parlamentului European. Noi ne confruntăm aici cu un principiu o chestiune de principiu, să permitem oare ca pentru prima oară Comisia Europeană să se implice în ceea ce privește bugetul Parlamentului prin eliminarea a trei linii bugetare. Deci două par că nu mai ridică probleme datorită eforturilor raportoarei noastre, însă la cea de-a treia linie bugetară discuțiile continuă. Amendamentele tehnice de asemenea sunt importante dacă ne gândim la ce s-a întâmplat anul acesta, în 2019, gândindu-ne la Brexit pe de-o parte și gândindu-ne și la faptul că am avut uh, alegeri europene și că avem uh, un uh, nou parlament. Pe de altă parte, instituțiile vreau să restabilească bugetele inițiale, vreau să restabilească acele tăieri care fusese făcute, de data asta mult mai mult de către Consiliu. Celelalte instituții au dat niște explicații riguroase în ceea ce privește utilizarea sumelor reclamate. Iar noi, deci a trebuit să restabilim acele sume. Raportorii și raportorii din umbră cu toții uh, au avut o atitudine unanimă în legătură cu concluziile la care a ajuns uh, raportoarea noastră. Deci asta e ce vreau să spun în legătură cu bugetul la celelalte, la alte secțiuni. Mulțumim, domnul Andres. Da, putem avea opinii diferite în anum- cu privire la anumite titluri bugetare sau alte secțiuni, însă noi verzii Credem că e vorba de o chestiune democratică și instituțională aici. Nu trebuie să se reducă bugetul Parlamentului. Și de aceea susținem propunerea făcută de doamna raportor. Äh, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Äh, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, spune domnul Cus, având în vedere că sunt uh, nou și puțin familiarizat cu întreaga procedură referitor la procedura bugetară, nu am să mă pronunț deocamdată, doar urmăresc activitățile pentru a putea să-mi formez o părere pe viitor. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Juncea. Tak, my jesteśmy w gruncie rzeczy zadowoleni z tych prac, które miały miejsce, z rozmów. Mulțumesc. Deocamdată discuțiile făcute, discuțiile avute au fost satisfăcătoare. Grupul nostru ECR a înaintat câteva amendamente, s-a ținut cont de aceste amendamente. Trebuie să vă spun că aceste amendamente pe care le-am înaintat noi aveau de a face cu o abordare foarte realistă pe care credem că ar trebui să aibă Uniunea Europeană uh, cu privire la bugetul pe 2020. Mulțumim, aveți alte comentarii cu privire la alte secțiuni? Vă rog. Puteți să-mi spuneți numele? Fați îmbunătății la capitolul ăsta? <laughs> Mi-l puteți pronunța? V-am dat o săptămână la dispoziție ca să învățați să-mi spuneți pe nume. Um, spune domnul Papadimulis. Dar dumneavoastră știți să-mi pronunțați numele? Spune domnul președinte. Vom avea un schimb de vedere fructos săptămâna viitoare. Haideți acum să trecem la discuția pe buget. Aș vrea să mă exprim în limba greacă. Eu țin să-i mulțumesc în primul rând raportoarei deoarece consider că ceea ce ne propuneți este minimum minimorum pe care Parlamentul European trebuie să-l facă în această privință. Și anume să solicite um, să nu se mai facă aceste reduceri de fonduri de către Comisie, însă eu cred că nu e suficient. Dacă Parlamentul European vrea să fie coerent față de propriile sale poziții și dacă ținem cont că de faptul că din partea Consiliului vom avea o poziție fermă, deci pentru a avea reduceri, și asta nu doar pentru 2020, ci și pentru viitorul CFM, e bine, dacă ținem cont de aceste două lucruri, Parlamentul European ar trebui să pregătească niște propuneri pentru un buget mult mai ambițios un buget care nu doar să nu aibă reduceri, ci să fie un buget care să aibă mai multe fonduri pentru a combate schimbarea climatică și pentru politica de coeziune. Și de asemenea trebuie să facem o propunere pentru a spori resursele proprii. E păcat că propunerile comisiei ajung undeva într-un sertar uh, pe care nu-l deschide nimeni. Asta se referea la secțiunea 3. Noi încă suntem la alte secțiuni. Doreați să interveniți la alte secțiuni? Sau la cea de-a treia secțiune? Mulțumesc, spune domnul Cristoforu. E drept că îi dau perfectă dreptate colegului meu, Jose Manuel Fernandez. Bugetul uh, nostru este un buget de investiții. Deci 93% din buget uh, sunt sume pentru investiții și creștere. Unii acuză Uniunea Europeană că are un uh, buget de austeritate, un buget neoliberal, însă în același timp trebuie să înțelegem un lucru. Bugetul nu are cum să crească de la sine. Trebuie să ne aducem contribuția. Uh, deci, prin urmare, credem că putem consolida bugetul crescând contribuția statelor membre la 1,3%. Deci astfel am îmbunătățit imaginea Uniunii Europene, am îmbunătățit în același timp uh, această fațetă de creștere și dezvoltare pe care o are bugetul european. Încă un lucru s-a spus că un buget european bazat pe valorile noastre trebuie să fie un buget care să respecte valorile fundamentale. Deci un stat care nu respectă valorile fundamentale și drepturile omului nu are cum să fie finanțat de contribuabili europeni. Avem un exemplu flagrant și anume Turcia, care încalcă statul de drept, care încalcă drepturile omului și care își atacă vecinii Ciprul și Grecia, țări care fac parte din Uniunea Europeană. Uh, vă rugăm să discutăm despre secțiunea a treia. Era o opinie generală, spune domnul Cristofor. Da, dar vă rog să vă limitați la secțiunea 3. Doamna Holmeier acum. Doamna Holmeier. Doamna Holmeier. Monica. Let's Frau really start. Da. Îmi cer scuze, domnule președinte. Îmi cer scuze că nu am fost suficient de atentă. Dragi colegi și colegi, înainte de toate, în ceea ce privește bugetul comisiei și întrebările care apar legate de acestea. V-am trimis o propunere de compromis astăzi a existat o mică neînțelegere și anume dacă ar fi o propunere din partea grupului uh, popular, nu este o propunere de compromis, este sarcina raportoarei să vină cu o propunere de compromis uh, din toate propunerile din partea grupurilor politice. Nu este așadar doar o propunere din partea grupului PPE. În al doilea rând, vreau să vă spun că în cadrul acestei propuneri la rubrica 1A folosim marja și vrem să, trebuie să mobilizăm instrumente suplimentare într-un ordin de mărime considerabil, care face că nu mai avem marjă și atunci trebuie să folosim atât instrumentul de flexibilitate cât și marja totală pentru angajamente uh, cât și 5, articolul 15.3, dezangajările toate trebuie folosite, pentru că la 1B situația e asemănătoare și anume că avem nevoie de instrumente suplimentare pentru că vrem să mărim fondurile prevăzute pentru programul, pentru inițiativa pentru cumpărarea forței de muncă în rândul tinerilor. Acolo am propus 33 de milioane, deoarece baza comisiei este mult sub propunerea din anul trecut Anul trecut propunerea a fost de 233 de milioane, în acest an sunt doar 116. Acest program nu se va regăsi în această formă în viitorul CFM, ci va fi integrat în ESF și alte fonduri asemănătoare. Cu alte cuvinte, șomajul în rândul tinerilor nu va mai apărea în același program. Acest program, aceste inițiative din cadrul programului au o durată de 2 până la 3 ani, așa că nu putem într-un an să um, derulăm proiecte asemănătoare. Iată de ce am rămas la suma de 233 de milioane. Deoarece este ultimul an din CFM și nu există planuri asemănătoare care vor fi continuate. și această inițiativă se va regăsi în viitorul CFM la Fondul Social European, nu sub aceeași formă. Iată de ce vreau să rămânem la 233 de milioane aici. Apoi, la rubrica 2, avem un pic de marjă în plus, deoarece anvelopele pentru statele membre au fost deja stabilite și aici nu avem marjă de manevră. Avem însă o prioritate la live și am cerut comisiei dacă se poate absorbi și cum, unde. Am făcut propuneri financiare de aproape 200 de milioane de euro. La rubrica 3 au existat foarte multe propuneri, mai ales din partea grupului S și D, destul de considerabilă ca volum. Eu am acceptat 122 de milioane în plus la rubrica 4. Aici nu prea mai avem foarte mult, pentru că nu ne rămâne nimic în plus. Am vrut întotdeauna să sporim ajutorul pentru dezvoltare. Am întrebat întotdeauna comisia unde uh, se mai există încă absorpție și unde nu mai există capacitate de absorpție. Am uh, primit uh, propuneri din partea grupurilor și am încercat să țin cont uh, în consecință. La rubrica 5 rămâne oricum uh, o marjă în plus. Dacă discutăm despre anul trecut, vreau să scot în evidență că nu există fonduri care au rămas undeva uitate. Tot ce am decis sunt angajamente care vor fi plătite cândva în viitor. Deci, uh, când se desfășoară viitorul CFM. Cu alte cuvinte, plățile nu se vor derula doar în 2020, ci în N plus 3, practic 2021, 2022 și 2023. Asta înseamnă că dacă majorăm în mod irațional anumite programe, nu va mai fi loc în viitorul CFM pentru acestea, pentru că va trebui, vor veni plățile pentru programele anterioare. Ianuș Lewandowski este foarte familiarizat cu această situație. În trecut aveam N plus 2, acum ne confruntăm cu situația N plus 3. Spuneam că profităm de instrumentul de flexibilitate pentru că e ultimul an. Profităm uh, toate marjele din uh, capitolul administrativ, marja globală pentru angajamente, pentru anumite priorități pe care le-am stabilit deja, pentru climă, pentru digitalizare le folosim și pentru a convinge Consiliul și vă spun că va fi foarte greu să convingem uh, Consiliul de, în ce privește articolul 15.3. Dacă ați fi văzut cum s-a apărat Consiliul în fața articolului 15.3, se pare că e pentru prima dată când Consiliul a aflat, uh, de când Comisia și-a prezentat propunerea că există un regulament financiar. Bineînțeles că știau că există. Însă am încercat să convingem Consiliul să accepte 15.3 și asta înseamnă că altundeva va trebui să facem concesii. În ce privește 15.3, argumentarea mea va fi foarte clară. Acest instrument a fost creat pentru ca disciplina bugetară în uh, domeniul cercetării să se aplice, ca acele proiecte care nu dau rezultate să nu, uh, acelora să nu li se permită să continue și fondurile să fie redirecționate înspre acele proiecte de calitate. Dacă um, Consiliul respinge 15.3, înseamnă că această disciplină bugetară nu se va mai aplica. Sper că um, totuși Consiliul să accepte argumentele mele. Am rugăminte totuși pentru colegi, am spus deja asta dimineață la ședința coordonatorilor, propunerea pe care o am distribuit-o eu, e o propunere de compromis. Propunerea din partea PPE ar fi rămas mult sub, sincer. Experiența mea din ultimii 11 ani pe care colegul Gaier a formulat-o foarte frumos e că um, e într-adevăr frustrant să particip la ședințele de conciliere, pentru că și acele modificări care speram că vor fi fost în favoarea noastră, pentru că aveam propuneri bune care credeam că puteau fi apărate, uh, în cele din urmă um, am fost prezentați noi, Parlamentul, ca neavând măsură și necumpătați, iar Consiliul era singura entitate rezonabilă în fața acestor eurodeputați care vreau să cheltuiască fără limite. Ultimul instrument, marșa de rezervă, va rămâne în neatinsă uh, pentru un total de 900 de milioane din motive de conținut, pentru că foarte probabil ne vom confrunta din nou cu un număr considerabil de refugiați la frontierele noastre. Sunt absolut convinsă că vom discuta din nou despre cum putem oferi sprijin pentru refugiați, pentru migranți, pentru oameni care fug înspre frontierele noastre din indiferent ce motive. Și aici bugetul va trebui să răspundă. Cu alte cuvinte, cumva, într-un fel sau altul, trebuie să existe o marjă la bugetul nostru, o marjă care să ne permită să reacționăm la situațiile neprevăzute. Deci, uh, o pușculiță prevăzută, practic, pentru situații neobișnuite, nu pentru cele obișnuite. Și aceste 900 de milioane au rămas neatinse, nu le-am atins în propunerea mea de compromis, Practic, uh, m-am cam lovit un pic de opoziție din partea colegilor mei de la grupul PPA. Am încercat, în consecință, să vin cu o propunere de compromis și va trebui să ne punem de acord noi între noi asupra unui compromis, pentru că dacă nu facem acest lucru în cele din urmă și Parlamentul e divizat, asta ar însemna că, practic, am pierdut deja din start, pentru că avem poziții diferite sau pentru că raportoarea nu merge cu un mandat solid, cu o majoritate solidă în spatele ei la negocieri. Iată de ce vă rog că în ce privește propunerea la 1A, aici vreau să vă spun este de 10 ori mai mare decât în 2018 și de 20 de ori mai mari decât, mai mare decât în 2017, în propunerea noastră. Așa că dacă cineva mai spune încă o dată în calitate de reportoare că ar trebui să majorez și mai mult, că ar trebui să mă lovesc practic de limita până la care pot să merg, mai mult nu pot să fac. Trebuie totuși să ne limităm la uh, ce se poate face în CFM. Da, dacă cineva acum m-ar întreba, sincer ce-mi doresc eu, da, îmi doresc nenumărate lucruri, însă din păcate nu așa funcționează lucrurile, trebuie să mă limitez uh, în CFM, trebuie să mă limitez la posibilitatea pe care mi-o oferă amendamentele pe care le-au înaintat grupurile și care diferă foarte mult de la grup la grup și vă rog, uh, în, din acest motiv, să-mi oferiți posibilitatea să venim cu o propunere rezonabilă. Mulțumesc, domnul Larut Duro. Merci, Monsieur le Président, euh, Madame la chère Monica, merci. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, Monica, pentru această propunere. Cred că marea majoritate dintre noi, într-adevăr, sunt de acord. Trebuie să avem o propunere comună din partea Parlamentului. Negocierea cu Consiliul nu va fi deloc uh, simplă, așa că ai nevoie de un sprijin clar din partea Parlamentului. Îți mulțumim pentru această propunere e mult mai bună decât cea prezentată în urmă cu 15 zile. Am făcut uh, progres în ce privește tinerii, în ceea ce privește clima. Dialogul a fost foarte util. Noi, grupul social-democrat, crede că dialogul trebuie să continue, că nu am ajuns la cel mai bun compromis posibil și că astăzi, din păcate, nu am ajuns acolo. E însă posibil, dând dovadă de seriozitate, să folosim câteva rezerve în plus. Ai spus, există o rezervă pentru situații neprevăzute, avem 904 milioane de euro acolo și să fim uh, clari, nu vrem să spunem că trebuie să folosim 100% din aceste fonduri. Am vorbit deja la prânz, am putea păstra o rezervă, dar fără Uh, dar dacă e să ne gândim între a folosi toată această rezervă și nimic, putem găsi o soluție. La rubrica 5, de pildă, vorbim de cheltuielile administrative. Știm foarte clar care vor fi cheltuielile administrative în 2020. De ce să păstrăm atunci 612 milioane în rezervă? Putem avea rezerve, de pildă, la categoria, la rubrica 2, la rezervele agricole, uh, și noi propunem acolo să majorăm de altfel rezervele pentru a lupta împotriva pestei porcine, dar nu înțeleg de ce să păstrăm atâtea rezerve la categoria 5, pentru că aceste sume pot fi folosite foarte bine altundeva. Mai spuneai în această dimineață că vrei un buget viabil, suntem de acord, vrem și noi un buget viabil, dar grupul social-democrat dorește de asemenea o planetă viabilă și știu că negocierea cu Consiliul nu va fi deloc ușoară, însă trebuie să îi confruntăm cu contradicțiile lor. Nu e deloc amuzant. Toți, cu toții au fost ieri la New York, cu toții au afirmat că uh, Uh, mediul înconjurător e, e prioritatea lor numărul unu, că planeta arde. Și am aici do, ultimul document uh, de la OCDE care spune că uh, trebuie să folosim resursele bugetare pe care le aveam. Joi m-am întâlnit cu Bruno Le Maire, uh, tocmai fusese la un consiliu franco-german cu ministrii de finanțe și economie și spune că trebuie să folosim armele bugetare în loc să recurgem mereu la armele monetare. Uh, Ministrii germani spuneau diminea, îmi cer scuze, după amiază că trebuie să folosim mai bine resursele bugetare. Atunci, la ce bun să avem acești miniștri pe care îi plătim, care ne spun că trebuie să folosim uh, armele bugetare și noi să ignorăm, să nu-i ascultăm? Ne putem întâlni în următoarele zile, mâine, dacă vrei, pentru a discuta credibil, serios, pentru a veni cu un buget credibil, uh, viabil, pentru o planetă viabilă, care și în acest fel vom întări economia în toată Europa, grupul social-democrat dorește să participe și să continue această negociere. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Armand! Mulțumesc uh, din partea grupului Renew. Eu uh, sunt o deputată nouă și mă bucur nespus că putem purta acest dialog între grupuri și că vom ajunge la un compromis. Îi mulțumesc raportoarei pentru colaborare, pentru discuție. Din punctul nostru de vedere, nu am ajuns încă unde doream, dar e clar, nu, nu am fi putut în două, trei săptămâni să facem acest lucru. Ne bucură propunerile făcute în ce privește IMM-urile, Erasmus, Procurorul European, Europol, toate inițiative foarte importante. Vreau să vă spun că la, în grupul nostru se află foarte mulți eurodeputați care ascultă ce spun uh, cetățenii. și de când spun pentru prima dată, e un lucru care ne motivează și cred că trebuie să ne gândim toată lumea, cred că putem miza mai mult pe noile forme de economie, o economie care să respecte mediul înconjurător și să ne gândim și la sciziunea est-vest. În primul rând, vrem să arătăm că am ascultat îngrijorările cetățenilor. Nu credem că ar fi inspirat să nu folosim toate marjele de manevră pe care le avem la dispoziție. Ni se spune că, că statele membre nu au bani, însă săptămâna trecută am uh, votat uh, să revenim, să restituim un surplus bugetar de 1,8 miliarde. Iată așadar ce sume am restituit. Știm la ce să ne așteptăm. Problema de obicei uh, o reprezintă nefolosirea fondurilor, lipsa de absorpție, nefolosirea tuturor marjelor pe care le avem la dispoziție, așadar ar fi păcat. În al doilea rând, în ceea ce privește deciziunea Est-Vest, am vorbit că adesea e vorba de o problemă de lipsă de absorpție în Est. Asistența tehnică deja fusese identificată ca un element care permite și îmbunătățește absorpția fondurilor am încredere în acest dialog și cred că împreună putem ajunge la o poziție care să fie cât mai apropiată de ce își doresc cetățenii. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnul Anderson. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să încep prin a-l, citi, prin a cita pe Manfred Weber, comentariile dumnealui uh, de la summitul climatic ONU de astăzi, spunea pe Twitter, schimbările climatice sunt reale, ne vor afecta pe noi toți. Uh, Uniunea Europeană trebuie să dea dovadă de capacitate de leadership și noi, grupul verde, nu putem fi mai mult de acord. Credem că ar trebui să începem cu bugetul pentru 2020. Dacă ține de noi, credem că ar trebui să mobilizăm toate rezervele pe care le avem la dispoziție. Să începem, de pildă, cu finanțarea pentru mediu. Nu, bineînțeles, doar cu bugetul pentru 2020 putem rezolva aceste probleme, e clar, dar putem face mai mult și mai bine. E important să intervenim acum, pentru că mai există, mane- mai există rezerve disponibile și nu doar Manfred Weber și alții atrag atenția asupra caracterului urgent de altfel și din partea oamenilor de știință ne sosesc mesaje că trebuie să intervenim, trebuie să investim mai mult când vine vorba de combaterea schimbărilor climatice. Noi am fi dispuși să găsim un compromis aici. Credem că Parlamentul trebuie să meargă la negocieri cu opoziție puternică. Trebuie însă să gândim la scară cât se poate de mare și nu să ne limităm, așa cum s-a făcut în trecut. Sperăm să putem uh, transmite un mesaj ferm Consiliului în următoarele zile ca Parlamentul să ajungă la o poziție clară. Și, doamnă raportor, sperăm să putem ajunge la un acord cu dumneavoastră în această privință. Da. Și am înțeles că propunerea în discuție astăzi nu este o propunere din partea grupului popular. Cu toate acestea, cred că putem face mai mult împreună. Într-adevăr, putem forma această majoritate de care aveți nevoie, dar trebuie să negociem un pic mai mult în următoarele ore. Mulțumesc! Mulțumesc! Aș, aș vrea să-i dau cuvântul acum domnului Lewandowski. Uh, Mulțumesc! Vorbim astăzi despre procedura anuală și aceasta face parte din jocul obișnuit pe care îl avem între noi. Consiliul reduce, Parlamentul dorește să obțină mai mult, însă există aici câteva dimensiuni importante în această procedură anuală pentru că merge în paralel cu negocierile pentru CFM. Monica a menționat deja o astfel de dimensiune și vreau să subliniez importanța sa. E vorba de flexibilitate, flexibilități pe toate planurile. În special acel renumit articol 15, până acum, până în 2018, angajamentele nu erau mai mult decât angajamente, însă noua modificare a regulamentului financiar, la punctul 2, avem posibilitatea de reutilizare a dezangajărilor pentru IMM-uri. Și un articol și mai important uh, care trebuie susținut, 15.3 uh, pentru uh, cercetare, pentru reutilizarea fondurilor în domeniul cercetării. De aceea, la viitoarele negocieri în cadrul CFM între Parlament și Consiliu, cred că aceste puncte trebuie susținute cu tărie pentru negocierile anuale. Domnul Mureșan. Mulțumesc, domnule președinte. Câteva comentarii din partea noastră. În primul rând, trebuie să hotărâm acum poziția Parlamentului la buget și imediat după aceea va trebui să ne întâlnim cu Consiliul pentru niște negocieri foarte dure. Deci care sunt lecțiile? Trebuie să fim uniți și suntem puternici în negocierile cu Consiliul doar dacă suntem uniți între noi. Este important să reușim la bugetul 2020, pentru că ziua imediat după negocierile CFM-ului vom trece la o etapă decisivă alături de raportorii noștri și dacă Parlamentul este divizat pe bugetul 2020, nu vom avea o poziție bună de susținut pentru CFM. De aceea doresc să lucrez cu toți raportorii pentru a ajunge la o poziție unită, incluzând toate prioritățile noastre în fața negocierilor care ne așteaptă cu Consiliul. Pentru că, să fim sinceri, inamicul nu se află aici, la Parlament și nici aici în comisia noastră, pentru că aici toată lumea își dorește un buget care să financeze prioritățile Uniunii așa cum trebuie. Unii au cerut mai mult pentru climă, alții pentru inovare, cercetare, tineret și așa mai departe. Deci toți ne dorim un buget ambițios și, pe de altă parte, banii să fie cheltuiți cum trebuie. Iar la Consiliu, pe partea cealaltă, este doar un contabil care uh, taie acolo cu roșu și încearcă să reducă fondurile. Iată de ce sunt e atât de important să fim uniți. Un al doilea comentariu. Trebuie să fim și realiști. Pentru că deseori, în negocierile cu Consiliu, reușim dacă Comisia este de partea noastră și pentru că am lucrat și cu comisarul Ettinger la bugetul pe 2018 în calitate de raportor principal, știu că, în special cu acest comisar, putem avea și mai mult succes dacă poziția noastră este una moderată și realistă, pentru că altfel, tocmai din cauza sensibilităților de la Consiliu și pentru că uh, negocierile CFM sunt foarte tari, toată lumea uh, e cu temerea că s-ar putea să plătească mai mult din cauza Brexitului, ului deci uh, uh, trebuie să fim foarte atenți la ceea ce cerem, să fim realiști și cererile noastre să fie bine fundamentate, să venim cu argumente și să ne susținem poziția de negociere. În al treilea rând, în legătură cu marjele. Este ultimul an din CFM, deci trebuie să menținem marjele un pic mai reduse decât de obicei, pentru că mai avem doar un an la dispoziție, însă trebuie să menținem ceva în aceste marje, pentru că dacă va veni o criză peste noi, vom avea nevoie de sume mai mari de pe o zi pe alta și am văzut ce s-a întâmplat în cazul CFM-ului, refugiații, Turcia, uh, refugiații sirieni, Fondul pentru Africa și așa mai departe. Deci pot apărea situații în care să avem nevoie de bani dintr-o dată și care nu pot fi prevăzute. Tocmai de aceea, pentru că uh, ne dorim să creștem bugetul și să fim în același timp rezonabili și realiști, uh, cred că uh, trebuie să prevedem și aceste marje pentru că nu știm ce ne așteaptă. Și un ultim comentariu. Am ascultat ce s-a spus în legătură cu clima și, într-adevăr, trebuie să facem mai mult pentru mediu și pentru schimbarea climatică. Să nu uităm totuși că suntem în ultimul an al unui CFM care a fost adoptat în 2013 pe baza unei propuneri făcute sub conducerea domnului Lewandowski, care era la comisie în 2011. Deci așteptările față de climă și știu și ce se întâmplă la ora actuală la New York, așteptările acum sunt enorme, însă trebuie să recunoaștem că instrumentele noastre pentru 2020 sunt limitate locul în care putem căuta mai multe resurse și mai multe instrumente este noul CFM și tocmai de aceea ambițiile noastre trebuie să se placeze acolo și nu în acest uh, uh, CFM restrâns pe care îl avem acum. Pe de altă parte, uh, vă, v-aș recomanda să respingem imediat propunerea Consiliului, să nu mai pierdem timp cu negocierile pe această temă și după aceea să negociem în vederea obținerii unei finanțări potrivite și să avem uh, priorități bine stabilite în mod uh, unificat la nivelul Parlamentului. Domnul Fernandes. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și eu raportorului nostru și raportorilor din umbră pentru toată munca făcută. Pentru bugetul pe 2020, cred că ar fi important să învățăm uh, din lecțiile trecutului, pentru că este ultimul buget. Parlamentul a făcut-o deja, a învățat ceva, însă, din păcate, Consiliul nu înțelege niciodată ceea ce se întâmplă. Poate e și un pic din vina noastră. Trebuie să facem eforturi mai mari toate instituțiile europene s-au pus de acord pentru strategia 2020 cu niște obiective care nu erau obligatorii, dar aveam obiective pentru climă, pentru cercetare, pentru a lupta împotriva sărăciei, obiective pe care nu le-am atins, din păcate. Și asta nu e din vina Parlamentului. Nu am avut flexibilitatea necesară deși totuși avem o marjă de flexibilitate pe care am cerut-o noi pentru acest CFM și tocmai această flexibilitate a fost uh, un instrument util, mai ales pentru crizile, crizele migratorii. Deci Parlamentul avea dreptate, însă Parlamentul, pe de altă parte, știe foarte bine că nu poate să facă în 2020 ce n-a făcut în ultimii șase ani. Acestea fiind spuse, sunt absolut de acord cu doamna raportor și cred că, într-adevăr, toate grupurile politice ar trebui să aibă un obiectiv și anume să avem cel mai bun buget cu putință. Suntem conștienți de faptul că acest buget mic aduce beneficii tuturor, chiar și statelor membre care sunt contribuabili net toată lumea, toți cetățenii au de beneficiat de pe urma bugetului UE și e clar că acest buget are, aduce o valoare adăugată enormă. Însă acest buget, care este propunerea noastră? Propunerea noastră trebuie să fie credibilă și pentru aceasta nu putem cere bani care știm că nu vor fi niciodată uh, absorbiți, deci că nu va exista o capacitate de absorpție suficientă. Deci e inutil să mergem dincolo de cadrul financiar multianual pe care l-am stabilit. Sunt convins că poziția noastră va fi una unită, pentru că dacă nu suntem uniți, atunci nu facem uh, decât să uh, oferim un cadou mare Consiliului. Consiliul ne incită de fiecare dată, pe cât poate. Am văzut-o și la ultima negociere, chiar și cu articolul 15.3, cu care erau de acord flexibilitatea necesară tocmai pentru a face fața angajamentelor uh, pentru tineri, pentru cercetare, nici măcar acolo nu au acceptat posibilitatea de a utiliza această flexibilitate. Deci trebuie să mergem mai departe și, bineînțeles, când e vorba de teme care sunt uh, și mai mediatizate în ziua de astăzi, uh, suntem cu toții de acord. Vreau să mulțumesc și colegului de la Verzi, care a menționat în mod uh, foarte inclusiv președintele grupului meu politic, ale cărei obiective în domeniul climei sunt foarte clare. Și asta arată foarte bine că toți liderii politici și celelalte grupuri politice recunosc această îngrijorare a noastră legată de climă și sper ca această preocupare să fie respectată și de statele membre. Știm foarte bine care sunt familiile politice în fiecare stat membru și cred că e o muncă pe care trebuie să o facem fiecare dintre noi, acasă la noi, să convingem prim-ministrii noștri că avem nevoie de sume suficiente pentru a atinge aceste obiective. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Gualmini. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt. Trebuie să spun că sunt oarecum dezamăgită în calitate de nou membru al Parlamentului, pentru că am auzit foarte multe lucruri, că trebuie să fim responsabili, să fim credibili. S-a utilizat uh, și expresia buget mic, petit buget, uh, că trebuie să prezentăm un buget care să nu ofere prea multe marge de oportunități. Și eu nu cred că aceasta este abordarea cea mai bună, pentru că dacă începem cu această atitudine limitată, responsabilă, nu știu dacă vom ajunge vreodată să obținem ceea ce ne dorim. V-aș reaminti aici că politicile bugetare nu sunt un exercițiu birocratic, nu este vorba de o manevră de natură tehnică, ci este felul în care noi răspundem uh, nevoilor și cerințelor cetățenilor. Avem pârghile necesare pentru a face ceva cu adevărat și cred că dacă ținem cont de criza economică care ne așteaptă la colț, dacă vedem care sunt datele economice, ar trebui să fim ambițioși, să fim foarte ambițioși pentru că s-a spus foarte mult despre politicile legate de clime, dar nimic despre cele legate de politicile sociale ocuparea tinerilor, măsuri pentru IMM-uri și cred că trebuie să fim mai ambițioși în fața Consiliului și n-ar trebui să renunțăm la acest rol substanțial pe care îl putem avea prin utilizarea politicilor bugetare. Bugetul 2020 trebuie să fie o nouă șansă tocmai pentru a implementa a, această schimbare radicală pentru a trece de la o adevărată birocrație și o uniune rigidă către o Uniune Europeană socială și verde. Deci trebuie să profităm de această oportunitate. Mulțumesc! Mulțumesc, spune doamna Ayer. Aș vrea să revin, domnule președinte, la obiectivele legate de climă pentru că eu constat în primul rând că există o urgență legată de climă. În al doilea rând, poate pentru prima oară, în acest buget 2020 vom avea o ambiție și o prioritate clară ca o poziție comună la nivelul Parlamentului European. Și asta înseamnă să fii responsabil, pentru că putem spune că, iată, la bugetul 2020, Parlamentul hotărăște că are o prioritate pe deasupra celorlalte, prioritatea legată de climă. Bineînțeles, cele 3,5 miliarde de euro sperăm să le obținem până la urmă, vom face toate eforturile în acest sens, Dar faptul că spuneți de fiecare dată, da, trebuie să dăm dovadă de responsabilitate, pentru că la Consiliu, dacă venim cu propuneri nu prea realiste, atunci nu vom obține nimic. Această logică, din punctul meu de vedere, ca și nou ales aici la Parlamentul European, nu mă mulțumește, pentru că după alegerile din 26 mai lucrurile s-au schimbat și considerăm că a fi responsabil înseamnă să te duci cu o ambiție și o prioritate clară în fața Consiliului pentru a ne lupta pentru ea și noi în grupul nostru considerăm că ar trebui să avem toate marjele cu putință tocmai pentru a atinge pe cât posibil acest obiectiv. Mulțumesc! Mulțumesc! Dacă comisia dorește să ia cuvântul pentru a comenta... Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt. Comisia, bineînțeles, salută acest schimb de opinii între membrii Parlamentului pe marginea amendamentelor propuse la proiectul de buget 2020. Iar în ceea ce privește dezbaterea legată de alte secțiuni ale bugetului, nu pot decât să fiu de acord cu ce a spus doamna Guardia Sabal, și anume că o bună seama din aceste discuții uh, le-am auzit deja, mai ales în ceea ce privește bugetul Parlamentului European și pot să vă confirm, pe de altă parte, că Comisia și comisarul Oettinger și domnul Kopman, directorul meu general, uh, sunt dispuși să continue discuțiile pe această temă în vederea ajungerii la un acord la secțiunea 3 a bugetului. Aș vrea în primul rând să mulțumesc tuturor membrilor care au confirmat că este intenția Parlamentului să uh, reinstaureze reducerile propuse de Consiliu la propunerea Comisiei. Acesta este un punct extrem de important pentru noi. Iar în ce privește amendamentele de la Parlament, uh, nu am să fac niciun comentariu pe conținut la momentul acesta, ca în fiecare an, după vot și după ce Parlamentul adoptă uh, propriul text, vom veni cu detalii în acea uh, așa numită scrisoare de executabilitate și pentru a stabili care este poziția comisiei, care va fi transmisă autorității bugetare spre sfârșitul lui octombrie. Noi așteptăm să avem dezbateri uh, constructive asupra priorităților 2020 uh, în primul trialog de pe 16 octombrie și pot să vă asigur că Comisia dă dovadă de toată bunăvoința pentru a asigura o cooperare bună în ceea ce privește procedura bugetară pentru a ajunge la un acord în perioada prevăzută pentru conciliere. Știm foarte bine că raportorul se confruntă cu o sarcină dificilă pentru a ajunge la un compromis, de aceea din partea Comisiei vă urez succes la votul care vă așteaptă săptămâna viitoare. Mulțumesc! Mulțumesc, poate în concluzie, cei doi raportori, doamna Holmeier, pe scurt, dar nu atât de pe scurt, dar vă rog să încercați. Bine, am să o fac. Mulțumesc, în primul rând, pentru ca toată lumea să înțeleagă bine despre ce este vorba la votul de săptămâna viitoare. Nu vorbim aici doar de responsabilitate. Credeam că am explicat uh, foarte clar despre ce este vorba. Uh, SID-ul, Renew, Verzi au prezentat amendamente care depășesc temeiul juridic. Ce înseamnă asta? Uh, dacă nu se respectă temeiul juridic la momentul votului, înseamnă că nici măcar nu putem începe negocierile, deci negocierile se vor termina înainte de a începe. Cele patru grupuri aceste patru grupuri au depășit, deci, cadrul stabilit prin temeiul juridic care trebuie respectat, deci eu nu pot fi reprezentanta unei astfel de abordări. Bineînțeles, grupurile politice au abordări diferite, sunt de acord cu lupta împotriva schimbării climatice, însă cererile care vin din partea lor sunt foarte diferite și dacă le-am pune cap la coadă, ar trebui să avem 7 miliarde de euro în plus pentru a respecta uh, și a face față cererilor de, care ne-au parvenit. Pur și simplu imposibil. Șapte miliarde, două miliarde pentru versi și în plus uh, modificări uh, programatice pentru 2020, toate aceste lucruri pur și simplu nu pot fi implementate și tocmai de aceea fac apel la bunul simț al dumneavoastră și pentru colega noastră Gualmini. Am să citesc ce am cerut noi, pentru că, de fapt, nimeni am impresia că n-a citit acest text. Noi cerem pentru IMM-uri. Inovare, 20 de milioane pentru IMM-uri. Susținere financiară, 15 milioane, 10 uh, milioane suplimentare, uh, încă 10 milioane suplimentare, pentru a avea o economie care să reziste în fața schimbărilor climatice, pentru materii prime, 70 de milioane. Pentru toate chestiunile care au de-a face cu energia, aici avem o cerere de 83 de milioane de euro pentru bunăstare, 65 uh, de milioane de euro. Deci vedeți că mergem într-adevăr destul de departe cu toate aceste cereri și întrebarea care se pune este să vedem dacă aceste fonduri corespund unei capacități de absorpție reală. Comisia îmi spune că nu, că nu e realist. Domnule președinte, Aș vrea să uh, mă adresez acum lui Pierre, pentru că am înțeles uh, foarte bine argumentele pe care le-a prezentat, însă nu avem o marjă pentru neprevăzut plus rubrica 5. Rubrica 5 include această marjă pentru neprevăzut, deci nu o putem depăși de două ori, o putem depăși măcar uh, maxim o dată. Și în sfârșit aș vrea să uh, fac un apel aici uh, colegilor mei. Anul trecut guvernul Italiei și al Franței și o spun în special pentru colegii mei de aici, cele două guverne ne-au apropiat atât de mult de uh, a doua etapă a provizioanelor, pentru că nu erau de acord cu bugetele propuse. Deci mi-e destul de greu atunci când reprezentanții uh, acelorași partide care acum se află la putere pun astfel de întrebări. E interesant de observat uh, de pe poziția unui raportor, pentru că guvernele acelorași partide ne spun acum că lucrurile nu merg bine. Mm, dar nu se poate accepta așa ceva. Ni se spune că pur și simplu nu se poate discuta. Deci vă spun sincer că asta reprezintă o problemă pentru mine dacă avem astfel de discuții între noi. Eu ceea ce îmi doresc este să mergem mai departe, să facem progrese și vreau să vă reamintesc ce s-a întâmplat cu Ianoș, cu acel articol 15.3, am putea încerca să obținem 300 de milioane, de altfel încercăm asta în fiecare an, însă rare ori avem câștig de cauză cu acesta. De aceea cred că ar trebui să ne concentrăm în special pe prioritățile bune pentru a obține ceea ce cu adevărat avem nevoie, decât să încercăm să venim cu uh, rezultate senzaționale. Și o ultimă intervenție, pentru că președintele mă întrerupe, îmi pare rău că uh, m-am lungit atât de mult, dar dacă nu ne ocupăm de aceste 900 de milioane, ar trebui să ne reamintim că anul trecut uh, a trebuit să găsim un miliard de euro în foarte puțin timp pentru refugiați. Deci dacă nu avem nicio marjă care să ne acorde o astfel de flexibilitate, de unde vom scoate acest miliard dacă cumva avem nevoie sau dacă apare vreun dezastru natural? În cazul ăsta pur și simplu suntem terminați, putem să închidem ușile aici, nu mai avem nimic de făcut. Deci trebuie să exprimăm acest risc că am putea fi puși în fața unor situații neprevăzute și că avem nevoie de marjă de manevră de acest fond de un miliard de euro. Mulțumesc! Mulțumesc! Votul la Comisia pentru Bugete va avea loc uh, în uh, săptămâna cu, septembrie, cu 30 septembrie pentru cei care au uitat și acum mulțumesc foarte mult pentru dezbatere. Trecem la punctul 9, schimbul de opinii în ceea ce privește politica imobiliară. În fiecare an se prezintă un raport în ceea ce privește politica imobiliară în fața autorității bugetare și acest schimb de opinii este, bineînțeles, o oportunitate pentru noi de a înțelege abordarea uh, unor instituții mari precum Comisia. De data aceasta, în octombrie, vom face același uh, exercițiu și pentru Parlament. Și am să dau cuvântul acum domnului Molio, care este șeful Biroului pentru Infrastructură de la Bruxelles. Domnul Moligio, vă rog. Mersi, ah. Allez-y. Mulțumesc, domnule președinte. Am pregătit o scurtă prezentare. Ok, d'accord. Euh, nous avons présenté un, euh, préparé un petit support de telle sorte qu'on puisse assez rapidement faire euh, le tour. a putea trece în revistă mai, cât mai rapid politica imobiliară în Bruxelles. qui visiblement ne veut pas m'obéir. Ok, voilà. Euh, donc rapidement quelques, quelques... Câteva cifre pe scurt. Noi gestionăm 61 uh, de clădiri, aproximativ un milion de metri pătrați, asta e suprafața brută, și aici am inclus centre de conferință, diferitele infrastructuri pentru um, copii și așa mai departe. Din acestea, 865.000 de, sub, de metri pătrați sunt pentru birouri. O parte din această suprafață pentru agenții. Și dat fiind că ni se pune des întrebarea, 70% din suprafață o deținem în proprietate sau vom fi curând proprietari, sunt um, așa numite contracte pe 100 de ani, deci care vor sau uh, închirieri pe termen scurt. Majoritatea sunt în cartierul european, la Boliu și la Geneș și avem și o clădire care este lângă, plas, lângă Piața Rojie. Acum, implementarea strategiei imobiliare. Din 2007 avem o abordare constantă pe patru axe extinderea anumitor contracte de închiriere care sunt în curs, deci cu posibilitatea de a achiziționa suprafețele sau al doilea ax, renovarea, construcția sau redezvoltarea eh, construcțiilor pe care le deținem deja în proprietate. Ne gândim, bineînțeles, că aceste proprietăți trebuie menținute la nivelul adecvat și de asemenea considerăm că în aceste situații vom putea profita de mm, o suprafață de metri pătrați suplimentar. De asemenea, trebuie să facem mm, să vedem ce se întâmplă pe piață, deci să analizăm evoluția de pe piață pentru a vedea ce proiecte, sunt, ce proiecte sunt, ce prețuri sunt și de asemenea vrem să introducem uh, treptat un element de spații uh, deschise, deci colaborative. Aș vrea să vă atrag atenția asupra unui element, plaj. Ce înseamnă? Plan local de acțiune pentru gestiunea energetică. Este un element foarte de actualitate. O lege din Belgia o lege recentă care cere o reducere cu 10% a consumului de energie în următorii ani, deci până în 2025. E important deoarece asta ne va influența foarte mult politica imobiliară din următorii ani. Acum, care sunt diferite elemente importante? Deci avem acest plan de gestionare a energiei, de asemenea S-a făcut o prospecție extinsă în martie 2018, aici deja aici au loc negocieri în curs. În ceea ce privește Bolio, acolo avem uh, uh, vom, avem proiect de extindere și de avem și proiecte majore, cum ar fi L130, un proiect important unde vom crește suprafața cu 90.000 de metri pătrați. Și avem de asemenea un nou centru de conferințe de... pentru a înlocui centrul de conferințe Borșet. Sur la loi 130, euh, j'imagine que vous avez vu dans la... În ceea ce privește lua 130, ați auzit în presă vorbindu-se despre acest proiect. Deci, practic, aici noi controlăm, practic, întreagă acest um, dreptunghi de străzi, deci e avem un plan director al, de la regiunea Bruxelles-Capital, dezvoltat în 2009. S-a făcut un concurs de arhitectură și urbanism general în 2009, care a fost câștigat de Jean-Paul Jampar și avem de asemenea am informat deja autoritățile bugetare în legătură cu intențiile noastre la acest proiect. Am făcut ultima oară când am achiziționat uh, L102. Mai avem câteva documente, eh, câteva clădiri care nu ne aparțin și negociem acum pentru achiziționarea lor în următorii ani. Pentru acest proiect am lansat un concurs de arhitectură internațional în martie 2018. Colegiul a hotărât în iulie 2019 cine este câștigătorul și acum suntem în situația în care are loc o expoziție publică la Infopoint, la Schumann. Acesta este câștigătorul. Ați văzut probabil proiectul în presa locală. Sunt mai multe birouri de arhitectură, este un consorțiu. Spaniol uh, asociat sunt spanioli asociați cu niște birouri din Marea Britanie și din Germania. Je pense que c'est peut-être un peu trop détaillé, mais... Euh... Poate că aici sunt prea multe detalii, însă vedeți aici derularea completă a, completului, a proiectului până în 2025-2030. Va trebui să trecem pe mai multe faze de informare a autorităților bugetare, de solicitare a acordului autorităților bugetare. Următoarea fază la care lucrăm noi acum constă în negocierea cu cei care au câștigat acest concurs, negociem uh, realizarea acestui proiect. Al doilea proiect despre care vreau să vorbesc, centrul de conferințe pe care l-am numit CC 2.0. Donc euh, le bâtiment euh... E clădirea Borșeto, o clădire care ne tot creează dificultăți de ceva timp. Dificultăți tehnice, deoarece uh, are nevoie de îngrijiri intensive, o mantenență foarte importantă. În al doilea rând, această clădire nu mai uh, servește nevoilor comisiei și în al treilea rând, în acest centru, așa zis, de conferințe, nu se pot crea conferințe în adevăratul sens al cuvântului, e mai degrabă un centru de reuniuni. Și dat fiind că nu avem posibilitatea de a înlocui acest, uh, această clădire uh, in situ, dar ceea trebuie să continue, am hotărât să achiziționăm un centru și un teren în cartierul european. Am uh, lansat un dialog competitiv în decembrie 2017. Au fost evaluate ofertele în iulie 2019 Acum avem o propunere, deci procedura nu este încheiată, deci nu pot să vă dau, să vă arăt imagini cu rezultatul eventual, însă acum ne ocupăm de o abordare prin care să facem o propunere către autoritatea bugetară la sfârșitul anului în curs. Și bineînțeles că între timp se vor semna și contractele și semnăm de asemenea să avem o clădire care să fie terminată în 2023 pentru a elibera atunci centrul Borșet. Ar vrea de asemenea să vă mai informez în legătură cu câteva lucruri pentru a înțelege cum funcționează pe teren cooperarea între diferitele instituții. Am făcut un schimb de clădiri cu Comitetul Regiunilor, cu comitetele. Avem uh, clădirea Vamarland 2, unde uh, sunt comitetele deci ei vor să rămână acolo decât să ne lase posibilitatea de a, transforma, de a transforma această clădire într-o clădire de birouri. Deci am convenit să facem un schimb cu ei. Am luat două clădiri ocupate de ei pentru a limita demolările, reconstrucțiile și pentru a oferi uh, comitetelor posibilitatea de a păstra acea pasarelă care merge pe deasupra um, străzii Lua, Rue de la Lua. E o schimbare care se va, un schimb care se va face în 2022. Echivalența în termen de valoare funcționară celor două um, imobile, celor două ansambluri de imobile va fi uh, obținută atunci. Deci iată care sunt Beliar 68 și Tref 74 pentru Van Marlen 2. Pe 28 august 2019 s-a semnat acest acord de uh, schimb de clădiri. Cred că aici se încheie prezentarea mea. I pass the word now to Mr. Beckett, the uh, head of the... Îi dau cuvântul acum domnului Beckett, care este mm, șeful Comisiei Imobiliare de la Luxemburg. 5 minute, vă rugăm. Mă voi strădui. Vă voi prezenta foarte rapid politica care Comisia are în Luxemburg în ceea ce privește parcul său imobiliar. Iată o mică hartă cele patru centre unde sunt implantate clădirile noastre, în partea de sus, în dreapta, e platou Kirchberg, unde în mod istoric au fost clădirile comisiei în Luxemburg. Avem câteva clădiri care se află în centrul orașului, clădirea biroului de publicații, oficiului de publicații și de la abandonarea fostei clădiri Jean Monnet avem câteva uh, locații provizorii ce privește durata într-un cartier care se numește La Cloche d'Or, în sudul Luxemburgului. Și avem de asemenea un imobil, o clădire de creșe uh, la Mamer, lângă școala europeană numărul 2. În ceea ce de clădirile, avem cam 4500 de persoane, 17 clădiri în total, din care 9 pentru birouri. Majoritatea, toate clădirile sunt închiriate cu o mică excepție, Euroforum. Aici avem posibilitatea de a achiziționa clădirea. Situația deci se va schimba pe viitor. Proiectul major pe care îl avem acum e Jean Monnet 2, viitoarea clădire fara Comisiei în Luxemburg, care va înlocui fostul Jean Monnet, care acum practic e demolat de proprietar. Aveți aici o reprezentare arhitectural acestei clădiri, care este alcătuită din trei blocuri. O parte de jos, cu o capacitate de 2400 de locuri de muncă și un centru de conferințe, de asemenea localuri, restaurante, cantine. În față, un turn care va găzdui birouri și de asemenea un pavilion de primire, faza 2B, care va permite să se facă verificările de securitate necesară pentru vizitatorii care vor merge în centrul de conferință sau la diferitele reuniuni. Sau au început să se ape fundațiile în martie anul acesta, s-au încheiat lucrările deci, de, săp- de mm, săparea fundațiilor și uh, peste câteva zile va începe să fie turnat betonul. Acum nu voi intra în detalii legătură cu toate elementele tehnice legate pe care le aveți pe acest slide. Aici sunt reluate practic informațiile pe care vi le-am dat. Deci vom uh, câștiga cam 70 de, me- de metri pătrați pentru această clădire, unde vom avea 3500 de funcționari, după cum spuneam, și vom avea astfel posibilitatea de a părăsi toate clădirile pe care le avem acum în cartierul Cloșdor. Deci vom uh, recentra clădirile în platou Kirchberg și în centrul orașului. Iată câteva imagini, reprezentări ale viitoarei clădiri cu holul de intrare, auditoriu, restaurantele, alte proiecte acum pe care vrem să vi le semnalăm. Ceea ce privește livrarea clădirii Jamone 2, aceasta se va face în două faze. Vom avea o livrare în februarie 2023 pentru faza 1, după care în februarie 2024 pentru cea a doua fază. Am aliniat toate clădirile pe care le ocupam temporar, spuneam, pentru a avea o utilizare optimă a acestora și pentru a nu fi obligați să uh, Uh, închiriem clădiri uh, goale atunci când uh, vom încheia această mutare. Aș vrea să vă atrag atenția asupra unui dosar pentru care am trimis o notă informa- pentru care vom, trimi o notă, o no- vom trimite o notă informativă în curând. E o clădire pentru creșe un serviciu interinstituțional oferit atât de Parlament cât și de Comisie pentru toți membrii personalului instituțiilor. Și acestea fiind spuse, vă mulțumesc, doamnelor și domnilor. Vă mulțumim foarte mult. Acum îi voi da cuvântul doamnei Keller, care o înlocuiește pe doamna E. Nu, invers, pe doamna E. Doamna E înlocuiește pe doamna Keller. la Comisie Mulțumesc, domnule președinte, le mulțumesc reprezentanților Comisiei pentru această prezentare. Într-adevăr, aș dori să-mi cer scuze în numele doamnei Keller, care nu este astăzi aici, dar care m-a însărcinat uh, să comunic părerea ei, a analizat, am uh, anunțit politica imobiliară și are în consecință o serie de întrebări legate de documentele la care a avut acces pentru a pregăti această prezentare. În primul rând, în prezentare vorbiți de performanța energetică a parcului imobiliar de la Bruxelles, însă nu se face nicio trimitere la performanța energetică a parcului imobiliar al Comisiei. Într-adevăr, articolul 266 uh, nu prevede nimic, însă în ceea ce privește uh, noua inițiativă verde a Comisiei von der Leyen, e clar că amprenta de carbon a parcului imobiliar ar trebui să fie un obiectiv central al politicii imobiliare. Nu ar trebui, nu, nu s-ar putea introduce pe viitor acest lucru în raport? Am vrea de asemenea să vă întrebăm referitor la durabilitatea clădirilor, ce materiale s-au folosit pentru construcția lor, care sunt costurile energetice ale materialelor și care sunt posibilitățile de um, remodelarea clădirilor. În continuare, având în vedere programarea anuală privind uh, suprafețele de birou prezentate în luna iunie anul trecut, în acel raport se spune că rezultatele valorii vor fi comunicate autorității bugetare atunci când ele vor fi disponibile. Trei întrebări. S-au făcut progrese de la publicarea raportului și ne puteți oricum da, da mai multe detalii privind această revizuire? cum se va concretiza instalarea noii comisii în ceea ce privește ocuparea clădirilor și dacă asta va duce la crearea unor noi nevoi. Ultimul proiect, Casa Europeană la Paris și Experiența Europeană la Paris, proiect din 2015 care a fost abandonat la finele anului 2018 din cauza unui dezacord din partea, din partea Consiliului care considera că acest proiect e mult prea scump spațiul care se află în Saint-Germain, um, contractul pentru încheierea acestui spațiu se termină în 2022, este așadar necesar să se găsească un spațiu nou. Ce s-a făcut în acest sens? În raportul său, Comisia nu spune prea multe referitor la acest proiect. Trebuie favorizate proiecte interinstituționale pentru acele imobile care să promoveze Europa într-un stat membru, însă această cooperare nu ar trebui să fie un obstacol. Ce măsuri veți lua pentru ca acest gen de blocaje să nu se repete pe viitor și pentru a favoriza proiectele interinstituționale? Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna Aie. Trecem la raportorii din umbră, doamna Holmeier. Am să fiu și eu foarte succintă. Mulțumesc foarte mult pentru acest raport. Și eu uh, aș dori să știu mai multe despre strategia privind sustenabilitatea, dar înseamnă că există o asemenea strategie. Aș fi recunoscătoare dacă aș putea primi în scris detaliat această strategie, care sunt prioritățile, care sunt standardele, cum se articulează politica imobiliară, cum merge totul. Ar fi bine dacă am putea primi în scris informațiile acest capitol, să vedem uh, care sunt prioritățile și cum se aplică în funcție de fiecare clădire. În al doilea rând, S-a amintit um, proiectul Casa Europeană de la Paris. Nu e interesul nostru să avem o clădire uitată undeva, într-un loc ascuns, unde nu trece nimeni. Parlamentul uh, vrea ca oamenii să cunoască Parlamentul și nu oriunde. Am uh, plătit mulți bani pentru a nu fi ascunși undeva. Uh, senzația a făcut o clădire din Bulgaria care putea fi accesată doar după ce se trecea culoarul de securitate de la ambasada britanică. Am încercat să găsim totuși uh, clădirea amplasată într-un loc unde să poată avea acces cât mai mulți oameni. M-ar interesa să aflu cum stau lucrurile la comisie, dacă are luat cooperarea cu Parlamentul, dacă s a făcut progrese în această privință. În ce privește reformarea zonei Schuman, în continuare, care sunt planurile de achiziție recente. În final, în Luxemburg există o structură mai bună pentru logistică sau nu? Sau logistica e în continuare la nivelul anilor 80? Mulțumesc. Domnul Usakovs. Mulțumesc! Mulțumesc pentru această prezentare înainte de toate. Sunt un membru nou. Este interesant să văd cum se desfășoară totul. Aș vrea să știu dacă putem avea informații referitoare la birourile din Roma, Stockholm și Dublin, pentru că am înțeles că contractele de închiriere expiră în 2021 în Roma și Stockholm și 2022 în Dublin, pentru că noi membrii să înțeleagă mai bine situația. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnul Andresen. Nu? Intervenție fără microfon. Domnul Cus, vă mulțumesc foarte mult pentru această prezentare. Am mai multe întrebări. Prima întrebare a venit în timpul prezentării centrului de conferințe care ar trebui să fie construit pe viitor. Centrul existent a fost construit în 1981, dacă am înțeles bine. Așa stau lucrurile și dacă da, care e durata de uz obișnuită? 30 de ani, 40 de ani? În al doilea rând, aș vrea să vă întreb referitor la acest document uh, de lucru, proiect uh, general de buget al Uniunii Europene, partea a șaptea, aici e vorba de clădirile Comisiei, și la pagina 22 al acestui document se face o prezentare a diferitelor clădiri care se află în străinătate și sunt folosite drept uh, reprezentanții ale comisiei. Am constatat că nici nu există nicio reprezentanță în Marea Britanie, în Londra. E pentru că ne așteaptă Brexitul sau pur și simplu s-a renunțat la clădire pentru anul viitor? M-a surprins și mă interesează sincer să aflu răspuns. În al treilea rând, există un fel de listă cu abrevierile pentru nenumăratele nume de clădiri care pentru mine sunt de-a dreptul criptice. Sincer, nu știu de unde să le apuc, nu știu ce înseamnă, nu știu la ce se referă. G12, G6, G94? Există undeva o explicație a tuturor acestor prescurtări? Mulțumesc! Am înțeles, am înțeles, da, am înțeles uh, reacția dumneavoastră. Domnul Roncea, doriți să las cuvântul? Altcineva? Mai dorește cineva să mai pună întrebări, să facă observații, comentarii? Dacă nu, Bineînțeles, îl, întreb pe domnul, îl rog pe domnul Mourinho și după aceea pe domnul Beckett să răspundă la întrebările care le-au fost adresate. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur uh, să pot răspunde la toate... Uh, de fapt, îmi cer scuze, nu sunt sigur că pot răspunde la toate întrebările adresate, pentru că OIB este răspunzător de infrastructura din uh, Bruxelles și nu, din, uh, nu pentru acele elemente care se află în afara acestui oraș. Am să răspund însă la acele întrebări care vizează, țin direct de competența mea. Înțeleg, bineînțeles, întrebarea referitoare la performanța energetică. E unul din motivele pentru care am uh, punctat pe elementul plaj, pentru că e un element pe care îl includem în planificarea noastră de zi cu zi imobilele pe care le avem actualmente au o performanță energetică corespunzătoare. Am făcut eforturi considerabile pentru a îmbunătăți ventilația, izolarea și așa mai departe. Respectăm uh, directiva europeană referitor la obiectivul de renovare de 3% a parcului imobiliar în posesia noastră. E clar însă că trebuie să facem un pas în plus, trebuie să ne îndreptăm spre noi clădiri. Iată de ce am lăsat Um, proiecte noi, precum Lua 130, pentru că dacă ne bazăm doar pe clădirile existente care trebuie modificate sau pe clădirile noi eh, promovate la reactoare, nu e neapărat soluția ideală pentru a ajunge la o performanță energetică convenabilă sau la folosirea unor materiale care să permită reutilizarea în timp, flexibilitate. Dacă aveți ocazia să priviți uh, mai în de proiectul uh, LUA 130, veți putea constata că dincolo de faptul că vom avea un instrument uh, practic pentru funcționari, s-a mizat în tocmai pe elementele de care vorbeați dumneavoastră. E clar că vrem să mergem pe această direcție și cred că nu va fi imposibil să avem un raport referitor la performanța energetică actuală a clădirilor, pentru că suntem obligați de legea belgiană să prezentăm uh, acest raport an de an. E vorba de un raport public, așadar, pe care îl putem pune la dispoziția Parlamentului și a Comisiei dumneavoastră, fără nicio problemă. Alte elemente care au fost uh, amintite referitor la proiectul uh, Casei Europei, House of Europe, e vorba de un proiect de care nu suntem noi direct răspunzători. Cu toate acestea, direcția răspunzătoare de acel proiect ne-a cerut ajutorul, ajutorul în ceea ce privește arhitectura, studii de prospecție, gestiune și așa mai departe. Este clar că ne-au cerut ajutorul pentru că dispunem de specialiști de care au nevoie noi suntem gata să sprijinim uh, direcția generală respectivă la nivel tehnic, nu ne uh, referim la un uh, sprijin la nivel politic, ci doar la nivel tehnic. În continuare, în ceea ce privește durata de viață a imobilelor, înțeleg perfect întrebarea domnului Cus, care a fost uimit de durata relativ scurtă de viață a clădirilor încă un motiv în plus uh, pentru a afirma că trebuie să luăm uh, lucrurile în uh, propriile mâini. Cu proiectul Lua 130 am spus clar că vrem un imobil, o clădire care să aibă o durată de viață de cel puțin de 2 ori 30 de ani. Știm că nu există o clădire care să aibă o durată de viață de 60 de ani fără a interveni deloc. Este important ca această clădire să ne permită să intervenim ulterior pentru a respecta um, evoluțiile în ceea ce privește performanța energetică și nu numai. Cred că, din păcate, CCAB e una din aceste clădiri unde nu am avut uh, controlul uh, de plin și care a fost construită cu o abordare nu, de, nu pe deplin flexibilă în timp. Iată de ce e destul de complicat să luăm în calcul uh, să anticipăm um, faptul că ar ajunge la nivelul actual de folosire. E clar însă că vrem să evităm acest lucru pe viitor. Um, acronimele destul de criptice, Gen 12, de pildă, înseamnă Geneva 12. Da, am să rog uh, serviciile să pună adresa respectivelor clădiri lângă numele lor pentru ca să vă fie mai ușor să le puteți repera. O întrebare referitoare la planificare și mă gândesc că, e la, că se referă la cadrul multianual de politică. E vorba de un cadru general pe care îl elaborăm la nivelul comisiei pentru a putea avea o perspectivă pe termen lung referitor la evoluțiile din uh, sectorul imobiliar. În ceea ce privește proiectul LUA 130, vorbim de începutul lucrărilor în 2025, rezultate în prima fază 2030, rezultate în a doua etapă 2035, deci avem nevoie de o viziune pe termen lung. Din păcate, cadrul multianual de politici nu a fost actualizat. Sper că va fi actualizat fie la finele acestui an sau la începutul anului viitor. Având în vedere că e o planificare pe termen foarte lung, Și având în vedere că elaborăm concepte destul de stabile în timp, nu apar surprize majore. Planificarea actuală care există deja e o bună referință pentru ce vom face pe termen lung. Poate că mici amănunte, mici detalii vor fi modificate. Poate că lucrările în unele situații vor trebui prelungite în funcție de rezultatul studiilor de pe teren. Oricum, planul existent poate fi destul de Elogvent. Cred că am răspuns la toate întrebările la care puteam răspunde. Și cred că există și anumite elemente care vizează mai degrabă Digicom uh, pentru comunicare. A, întrebarea referitoare la Londra, da. Vă mulțumesc, domnule Mulinio, domnule Beche. Da, pentru a completa cele spuse, în ceea ce privește performanța energetică a clădirilor, clădirea Jamone 2, va fi certificată BREM, un nivel de performanță identic cu cel uh, al clădirii pentru publicații care a fost construită în urmă cu 23 de ani și care respectă exigențe de performanță energetică destul de înalte. Vreau să vă spun că e vorba de clădiri care se află la Luxemburg, dar acest lucru e valabil și pentru Bruxelles. Există multe clădiri care sunt certificate EMAS, o garanție de calitate în ceea ce privește performanța nu doar energetică, ci și în ceea ce privește uh, gestionarea fluidelor, limitarea consumului de apă, gestiunea deșeurilor și așa mai departe. Clădirea CP6, informații referitoare la aceasta vor fi trimise în curând uh, Parlamentului. E o clădire care uh, prezintă performanțe energetice adecvate. Doamnă Holmeier, am înțeles mesajul dumneavoastră și vom face eforturi, mai ales în ceea ce privește amenajarea viitoare, mai ales eh, de când Jamone 2 va fi disponibilă. Încercăm să reducem numărul de clădiri pentru a concentra mai mult activitatea, lucru care va îmbunătăți eficacitatea activității noastre și ne va propulsa în secolul 21. Mulțumesc! Mulțumesc! A existat o întrebare și referitoare la clădirea sau clădirile din Dublin. Cineva poate răspunde? Mulțumesc, domnule președinte. Cred că întrebarea se referă mai degrabă la clădirea din Londra și de ce lipsește din documentul de lucru la pagina 22. Din câte am înțeles, e vorba de documentele de lucru care însoțesc proiectul de buget al Comisiei pentru 2020 și ne așteptăm în mod rezonabil, deși amândoi ele acum, sincer, în ziua de azi, la ce poate fi considerat rezonabil, dar ne putem aștepta ca în 2020 să nu mai existe o reprezentanță a Comisiei la Londra și se va fi transformat într-o delegație, pentru că Marea Britanie va deveni până atunci o țară terță, așa că asta ar putea să fie explicația absenței din tabel. Am să verific cu superiorii mei și dacă explicația e alta, am să revin în scris. Mulțumesc foarte mult! Mai există întrebări, observații? Dacă nu, încheiem cu punctul 9 de pe ordinea de zi și e, le mulțumesc invitațiilor noștri care ne-au prezentat cum stau lucrurile. Punctul 10 de pe ordinea de zi, cadru financiar multianual 2021-2027, s-a reluat activitatea referitor CFM și propriile resurse, s-a reformat, recreat o echipă de negociere și au avut loc o serie de schimburi cu președinția finlandeză în cadrul Consiliului de Afaceri Generale de pe 16 septembrie. Echipa de negociere a prezentat poziția Parlamentului, rezumată de ministru în timpul întâlnirii Consiliului de Afaceri Generale. Ni s-a comunicat dorința președinției de a publica un document în luna octombrie, înaintea Consiliului European, care să abordeze aspectele cel mai uh, problematice, precum nivelul global um, al CFM. Pe baza orientărilor din partea Consiliului European, vor revizui um, informațiile pentru negociere și vor încerca să ajungă la un acord intern până la finele anului. Doresc să îi invit pe raportori, uh, pe co-raportor domnul Olbrich și pe doamna Marker să ia cuvântul. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum ați menționat și dumneavoastră, s-a înființat această echipă de negociere și avem doi co-raportori pe partea de cheltuieli și doi co-raportori pentru resursele proprii. Vom începe imediat uh, dialogul cu președinția finlandeză, președinția actuală, pentru a pregăti proiectul uh, viitorului CFM. Aceste întâlniri, întâlnirea Consiliului de Afaceri Generale, au decurs uh, cu normalitate, nu s-a întâmplat nimic deosebit. Uh, se pregătește acum cutia de negociere pentru întâlnirea Consiliului, pentru întâlnirea din octombrie a Consiliului. Nu se știa care urma să fie rezultatul, însă erau pregătiți pentru octombrie și se speră ca Consiliul să ia decizia politică până la sfârșitul anului. Colegii ar trebui să știe că uh, cutie de negociere, acest box uh, în engleză, este metoda utilizată de Consiliu pentru a pregăti poziția sa pe marginea CFM-ului și de asemenea și la nivel sectorial. Această metodă face practic legătura între CFM și regulamentele sectoriale și se face aici un amestec între regulamentul CFM și cele sectoriale. Pe partea Parlamentului însă este o problemă a echipei de negociere față de raportorii care vin de la diversele comisii parlamentare. Pregătirea poziției la nivel intern este un lucru și cu totul altceva este dacă se ajunge în sfârșit într-o zi la un acord la nivelul Parlamentului. Noi am hotărât să ne pregătim pentru plenara din 1 uh, octombrie de la Bruxelles, să pregătim o rezoluție pentru această plenară și încercăm acum să ajungem la un compromis pe marginea textului care ar trebui să fie gata până săptămâna viitoare, destul de rapid, prin urmare, și întrebarea care se pune este care va fi sensul acestei rezoluții. Obiectivul nostru este acela de a reaminti care este poziția Parlamentului din noiembrie 2018 și să transmitem un mesaj Consiliului conform căruia Parlamentul susține poziția care a fost adoptată cu majoritatea partidelor politice de la Parlament în luna noiembrie anul trecut. În primul rând, deci că Parlamentul își menține poziția. În al doilea rând, că Parlamentul se așteaptă ca noutățile ce pot apărea în propunerea ce va veni de la noul președinte al Comisiei aceasta să se reflecte și în noi resurse. În general, noile sarcini angajate ar trebui să însemne și noi resurse și aici totul va depinde de comisie și, bineînțeles, un alt element este acela referitor la planul de urgență sau de contingență din partea Parlamentului. Dacă nu avem un acord la timp, deci până uh, în 2020. Textul rezoluției, vă spuneam că este în curs de negociere acum, dar din acordul pe care l-am avut ieri, e foarte probabil ca în această rezoluție să apară un apel în fața Comisiei Europene pentru a începe imediat pregătirea planului pentru situații de urgență, să aibă ceva la îndemână în cazul în care nu se ajunge la o poziție comună cu unanimitate sau dacă Parlamentul blochează acordul în conformitate cu procedura de la Consiliu. Această rezoluție pe care uh, dorim să o adoptăm cât mai rapid cu putință la nivel politic va însemna că Parlamentul va avea o poziție clară, pregătită. Ne așteptăm ca și Consiliul să ajungă la o poziție comună cât mai repede cu putință și Comisia să pregătească acest plan pentru situații de urgență și să înceapă încă de pe acum pregătirile. Mesajul pentru Consiliu este unul foarte clar. Nouă ne e teamă că dacă Consiliul nu ia decizia până la sfârșitul anului, atunci va fi foarte greu să se ajungă la un acord înainte de 2020. Tocmai de aceea ne-am dorit să arătăm că am dorit să avem un plan B, acel plan de contingență în cazul în care ceva nu merge bine. Întrebarea este în ce măsură repetăm sau nu textul din 2018. Este o întrebare legitimă din partea dumneavoastră. Uh, pot să vă spun că la momentul acela menționam 1,3% din uh, produsul intern brut și există și uh, îngrijorări în ceea ce privește anumite politici și anumite sume concrete. Dacă dorim ca aceste elemente să rămână în text, așa cum erau în 2018, sau dacă suntem dispuși să spunem că putem justifica această situație ținând cont de noile priorități și provocări care ne așteaptă. Bineînțeles, e vorba aici de schimbarea climatică. Este o dezbatere foarte dificilă între noi, pentru că, așa cum știm de la Comisia Europeană, Persoanele responsabile de la DG-urile competente din comisie ne-au informat că ceea ce am obținut în noiembrie reprezintă o medie de 25% pentru următorii șapte ani și, din punctul de vedere al investițiilor pentru climă, este absolut fezabil. Orice element nou, probabil că va fi greu de obținut. Oricum, cred că ar trebui să menținem poziția, să arătăm că menținem poziția Parlamentului, că suntem dispuși să analizăm noile provocări și noul context în ceea ce privește schimbarea climatică, însă rezoluția pe care o vom avea peste două săptămâni și pe care o vom definitiva săptămâna viitoare considerăm că nu ar trebui să intrăm în prea multe detalii în ceea ce privește cifrele, pentru că, de fapt, nu avem informațiile necesare privind uh, potențialul pentru următoarea perioadă. Deci, în concluzie, din punctul de vedere al cheltuielilor, menținem poziția din noiembrie 2018, cerem Comisiei să înceapă pregătirile pentru acest plan de contingență și suntem dispuși să analizăm noua situație. Ceea ce este important este că prin această rezoluție nu ne schimbăm poziția în ceea ce privește acel 1,3% din PIB la prețuri constante pe anul 2018. Asta ar fi, pe scurt, poziția noastră pregătim și textul pentru săptămâna viitoare și dacă dorim ca rezoluția să fie votată în octombrie, atunci ar trebui să finalizăm procedura săptămâna viitoare în regim de urgență. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Marques! Mulțumesc, voi vorbi în portugheză. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte! Am să aștept uh, un pic ca să vă puneți căștile, să mă ascultați. Nu am de când să repet uh, ceea ce a spus deja co-raportorul pentru CFM. Cred că analiza globală pe care a făcut-o dânsul este una foarte bună. Aș vrea însă să subliniez aici câteva elemente importante. În primul rând, faptul că susținem raportul Parlamentului European. Avem un nou parlament, avem uh, un raport care a fost deja adoptat și am fost întrebați dacă menținem această poziție ca fiind a Parlamentului European. Eu cred că e bine ca în rezoluție să se reflecte acest lucru, că poziția Parlamentului nu s-a schimbat nu pot să vă spun dacă vom uh, reuși să facem față noilor provocări sau nu, însă pot să vă spun că anumite politici au fost întărite și Parlamentul trebuie să înțeleagă acest mesaj care a fost transmis deja în toate statele membre, de exemplu mesajul referitor la climă. Tocmai de aceea, în proiectul de rezoluție, susținem raportul din noiembrie al Parlamentului European și încercăm să ajungem la un consens pentru că chestiunile legate de climă să poată fi întărite și integrate în același timp și anumite principii care au fost prezentate de doamna von der Leyen. Un alt aspect pe care l-aș menționa aici are legătură cu inițiativa a președinției și anume aceea de a ne prezenta un nou document. În luna aprilie am primit propunerea din partea Comisiei. În luna noiembrie, Parlamentul a elaborat raportul și președinția va veni acum cu un nou document, după ce în prealabil s-a trimis un chestionar către statele membre, după mai multe întâlniri bilaterale organizate cu toate statele membre și cred că în această situație președinția are două opțiuni. Fie se limitează și vine cu un nou document care să țină cont de o propunere ajustată a Comisiei în urma întâlnirilor bilaterale pe care le-a organizat până acum cu statele membre sau o a doua opțiune, dacă dorește într-adevăr să transmită un adevărat mesaj de dialog deschis cu Parlamentul European, un mesaj de uh, dezghețare a relațiilor cu Parlamentul. Parlamentul a adoptat uh, raportul în luna noiembrie anul trecut. Președinția cunoaște foarte bine acest raport și de aceea cred că ar fi de la sine înțeles să se țină cont de câteva dintre propunerile Parlamentului în acest nou document care va veni din partea președinției finlandeze. Cred că acesta ar reprezenta un pas important înainte în procesul de negociere. Și aș face o ultimă mențiune aici, planul de contingență. În această rezoluție cred că ar trebui să fim foarte clari. Noi nu ne dorim un plan de contingență, un plan B. Ceea ce ne dorim noi este planul A, planul care este pe primul rând. Însă știm foarte bine care este situația la ora actuală și dacă până la urmă se dovedește a fi imposibil să, să avem un astfel de plan A, deci un acord politic până la sfârșitul anului, atunci va trebui să pregătim și un plan de contingență, astfel încât cetățenii firmele europene, organizațiile și statele membre să dispună de sumele necesare pentru a executa acest cadru financiar multianual la timp și pentru a evita probleme. Mulțumesc! Mulțumesc! Trecem acum la co-raportor și raportor din partea resurselor proprii, doamna Aie. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc uh, și domnului Fernandes că mi-a cedat cuvântul. Nu am prea multe de adăugat. Uh, important pentru noi este, bineînțeles, să prezentăm care este procedura și să auzim care sunt îngrijorările colegilor. Aș uh, face trei comentarii, totuși. În primul rând, să insistăm asupra calendarului foarte strâns, cu termene strânse și a urgenței pentru că suntem aici un grup de noi deputați care își doresc să schimbe ceva cu adevărat și unii dintre noi uh, se simt frustrați uh, la un moment dat pentru că au senzația că se revine din nou la discuția CFM și resurse proprii. Domnul Olbricht a spus foarte bine, ideea este să avem o rezoluție cu un mesaj politic puternic, clar pentru Consiliu, să spunem că Parlamentul este unit și este pregătit. Și tocmai din acest motiv nu vom deschide cutia Pandorei, pentru că cu toții ne-am pus de acord în echipa de negociere, PPE-ul S și de Renew și Verzi, tocmai pentru a nu redeschide dezbaterile pe care le-am avut aici la Parlamentul European, lucruri care au fost deja confirmate și adoptate anul trecut. Confirmăm această poziție și cerem niște ajustări, tocmai pentru a ține cont de rezultatul din luna mai în urma alegerilor europene și de programul ambițios care a fost prezentat de doamna van der Leyen. S-a spus deja de către Rien și Margarita a insistat de asemenea asupra acestui punct. Schimbarea climatică va fi una esențială pentru grupul nostru și uh, Moritz uh, probabil că va vorbi și de mecanismul statului de drept. Însă, oricum, abordarea noastră este aceea de a ajunge la un text puternic, ambițios și de consens în același timp, tocmai pentru a strânge o majoritate cât mai largă cu putință pe tema resurselor proprii. și dacă dorești să fii mai precis, Jose Manuel, poți să o faci tu. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Fernandes, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Ar trebui, în primul rând, să aduc omagiu colegilor mei, raportorilor, domnul Olbricht, doamna Toma, domnul Lewandowski, și domnul Depre, care au lucrat și ne-au lăsat o moștenire frumoasă, ca să spun așa. O metodologie bună de lucru în plus. Și vreau să reamintesc că pentru Parlament metodologia corectă este aceea de a vedea cât dorim pentru fiecare politică, după care facem adunarea, pur și simplu. Aceasta este Uh, metoda însumării. Metodologia utilizată de Consiliu este în sens invers, și anume, ei pun plafonul și după aceea împart cheltuielile. Și uneori uh, pornesc cu cifra de 1% în cap, ceea ce, bineînțeles, nu oferă răspuns provocărilor politice actuale și cu un buget mic, practic uh, nu poți avea rezultate bune și costul este mult mai mare ulterior, pentru că mm, costurile sunt și mai mari dacă bugetul este mic. Bineînțeles, insistăm foarte mult și asupra noilor resurse proprii. Resurse proprii, bineînțeles, susținem aici neutralitatea fiscală, resurse proprii noi care ar trebui să ne ajute să finanțăm și noile politici, de o parte dorim să reducem uh, PIB-ul, uh, banii pe care statele membre îi dau în funcție de PIB-ul național și în același timp se dorește întărirea bugetului. 1,3% din uh, venitul național brut pentru buget ar fi suma dorită. Noi suntem și mai ambițioși decât propunerea venită din partea Comisiei și aș reaminti aici ceea ce am spus de mai multe ori. Nu vom avea un acord pe CFM, pe cadrul financiar multianual, dacă nu avem un acord cu Parlamentul pentru noile resurse proprii. Asta înseamnă un acord cu resurse proprii noi cu adevărat și, de asemenea, transparență, simplificare, uh, sfârșitul mecanismului de compensare, deci un buget cu adevărat vizibil. Nu mai avem mult timp la dispoziție, e o adevărată urgență pentru noi. Consiliul constata că nu este pregătit. Nu știu dacă președinția încearcă să facă ceva pentru a scădea așteptările prin acest document și pentru a reduce și mai mult uh, așteptările pentru a reduce și mai mult propunerea venită din partea Comisiei, pentru că asta ar fi un mesaj foarte prost. Aș reaminti aici că președinta von der Leyen a venit cu ambiții noi și asta ce înseamnă pentru noi? Înseamnă în același timp și noi cheltuieli, ambiții noi, cheltuieli noi, facturi noi. Deci asta înseamnă că propunerea Comisiei trebuie să crească pentru a asigura aceste noi politici și pentru a întări aceste politici. E nevoie de resursele necesare. Cetățenii așteaptă de la noi un buget care este important pentru noi toți, pentru ca toată lumea să beneficieze de el și să fie la înălțimea nevoilor. Este singurul lucru pe care îl reclamă Parlamentul și vom continua cu această poziție unită. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Andresen! Dank auch an Herrn Ulbricht und an alle die anderen äh, Abgeordneten, die... Eu țin să-i uh, mulțumesc colegului Olbrich și tuturor uh, celorlalți eurodeputați care în uh, timpul celuilalt, în timpul fostului mandat, au făcut tot posibilul pentru ca Parlamentul să aibă o poziție bună. Despre deosebire de Consiliu, noi suntem pregătiți să negociem în legătură cu următorul GFM. E bine că nu trebuie să o luăm de la capăt. Trebuie să adăugăm uh, noi uh, priorități. Am spus care e poziția Parlamentului și în ceea ce ne privește pe noi verzi, e vorba de discuțiile în legătură cu Green Deal-ul anunțat de doamna Ursula von der Leyen în următorii ani. De asemenea, dezvoltarea socială, acestea sunt niște elemente pe care le putem adăuga, după părerea grupului nostru. Ceea ce e bine e că Parlamentul European are deja o poziție foarte bună. Însă status quo-ul nu trebuie să se mențină, Uniunea Europeană trebuie să fie gata să facă față marilor provocări de pe viitor. Și tocmai de aceea și guvernul german, de pildă, a făcut niște promisiuni acum, prin intermediul um, unui guvern de coaliție. Acum, uh, au spus că nu mai există disponibilitate pentru a finanța bugetul Uniunii Europene, însă eu cred că avem datoria de a convinge statele membre să reia această discuție cu noi. Deoarece, din păcate, statele membre nu fac decât uh, să țină niște discursuri mărețe, dar ar trebui chiar să facă ceva concret. Și mă gândesc la marile state precum Germania. Guvernul federal german are de jucat un rol esențial, deoarece Germania e un stat uh, uh, foarte important, dar care, din păcate, se îndreaptă în direcția greșită. Deci fie creștem contribuția statelor membre la CFM, fie suntem gata să autorizăm, de exemplu, niște mm, taxe comune, niște impozite comune. Deci e o alternativă, deoarece ceea ce ne dorim este un buget puternic. Și taxele digitale, de asemenea, ar putea fi o soluție sau o impozitare a dioxidului de carbon. Am avea astfel um, bani care intră direct în bugetul european fără să se treacă prin contribuțiile naționale. Deci îl sprijin pe domnul uh, Fernandez trebuie să apărăm această idee cu foarte multă fermitate în fața Consiliului. Vă mulțumesc, doamna Gualmini, are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Ca raportoare din umbră, din partea grupului NSD, pornesc uh, de la o constatare pe care a făcut-o și domnul Fernandez, dacă nu mă înșel eu, și anume, că negocierile noastre cu privire la resursele proprii trebuie să fie condiționate de uh, negocierile cu privire la CFM. Deci noi, Parlamentul European, trebuie să uh, arătăm clar că nu ne vom da acordul față de CFM dacă nu obținem ceea ce dorește noi, ceea ce dorim, mă scuzați, în legătură cu resursele proprii. Este un prim punct cu care cred că suntem cu toții de acord și care este fundamental. Acum, referitor la resursele proprii, în mai 2018, după cum știți cu toții, Comisia a prezentat patru documente, patru propuneri de reformă care ar putea fi o bună bază de plecare. Însă, așa cum am mai spus-o și uh, înainte, noi trebuie să încercăm de asemenea să fim uh, mai ambițioși. Un prim obiectiv, bineînțeles, este să sperăm să sporim transparența contribuțiilor făcute ca parte din VNB-ul diferitelor state membre. Și asta putem să o facem uh, având în minte și celălalt obiectiv, și anume cel de a reduce aceste contribuții naționale. Însă pentru așa ceva va fi nevoie de noi impozite, bineînțeles, de noi surse de uh, bani, surse care să fie cu adevărat europene. Comisia, bineînțeles, a propus uh, anumite măsuri. Mă gândesc la CCTB, la taxa asupra multinaționalelor, care, din păcate, am auzit că la Consiliu e blocată, însă care totuși ar putea să obțină și anumite obiective de armonizare fiscală și de mm, echitate socială. Comisia propune de asemenea o revizuire a taxelor uh, asupra emisiilor, adică asupra ETS-ului, cu care putem fi de acord și de asemenea propune un nou impozit asupra plasticului care nu poate fi reciclat. Din punctul meu de vedere, noi, ca Parlamentul, putem să consolidăm această fațetă a noilor resurse, tocmai pentru a reduce contribuțiile care provin din uh, PIB-ul diferitelor state membre. Deci mă gândeam la un alt obiectiv, nu la cel de 58% fixat de comisie, ci 40 ceva la sută. Și am putea de asemenea să ne ocupăm și de faimoasa taxă digitală. Acum, taxa asupra tranzacțiilor financiare ar putea fi o altă sursă sau așa numita carbon border tax. Uh, deci iată câteva exemple de surse de venituri care au o legătură directă cu prioritățile noastre politice și asta înseamnă să, asta e rolul unui adevărat buget și anume să fac o mai bună distribuire. Ce, acei operatori multinaționalele trebuie să-și aducă și contribuția, nu pot doar să facă profituri. Asta și, pe de o parte, reducerea emisiilor, cea taxa asupra carbonului. Și asta are legătură cu reformele legate de combaterea schimbării climatice. Până la urmă, acum nu știm ce se va întâmpla cu Brexitul. Chiar dacă sunt politolog de profesie, mi-e greu să înțeleg care va fi rezultatul acestui proces. Însă, da, dacă Regatul Unit va ieși din UE, va trebui eliminat uh, acel rabat, toate acele reduceri care existau, care sunt foarte greu de explicat și care încă uh, există în anumite țări din nordul Europei. Trebuie de asemenea să vă spun că noi, S&D, considerăm de asemenea că acele marje, coeficientele de la resursele proprie atât uh, pentru credite de plată cât și de angajament, pot fi sporite pentru a, a uh, crește bugetul european. Deci dacă reușim să facem operațiune de simplificare la venituri și să avem mai mare transparență și să ușurăm întrucâtva sarcina fiscală asupra statelor membre, Trebuie să o facem având niște resurse proprii pentru politicile Uniunii Europene. Deci dacă am reușit să facem așa ceva, într-adevăr am face ceva minunat. Deci chiar îmi doresc ca la următoarele negocieri aceste solicitări ale noastre să fie uh, discutate. Domnul Corner ca raportor din umbră din partea grupului Renew, am uh, discutat foarte mult cu alți colegi din grup uh, în legătură cu CFM, un dosar foarte important pentru noi toți. Și trebuie să arătăm clar că avem o poziție puternică noi, Parlamentul European. Și dau dreptate raportorului. Trebuie să confirmăm poziția ultimului Parlament și să oglindim noile priorități ale Comisiei Europene. Și, bineînțeles, trebuie să facem presiuni, să cerem un plan de contingențe și să nu ne lăsăm uh, impresionați de Consiliu. Pentru grupul nostru Renew Europe e foarte important ca în acest CFM să se sublinieze importanța plus valorii europene și a unor cheltuieli bazate pe rezultate. Avem nevoie de creșteri bugetare, trebuie să ne luptăm pentru ele, iar valoarea care uh, vine în urma intervențiilor europene trebuie uh, să fie superioară celei create de statul membru respectiv dacă ar acționa singur. Contribuabilii, cred eu, sunt gata să investească soluții europene, de aceea trebuie să ne asigurăm că prin un astfel de buget vom spori competitivitatea pe termen lung a Uniunii Europene. Pentru grupul Uniunii Europei e crucial să avem un mecanism uh, pentru statul de drept legat de CFM. E o necesitate, o prioritate esențială pentru noi deoarece acest mecanism e necesar pentru a proteja bugetul Uniunii Europene și, de asemenea, când vorbim despre banii contribuabilor, acest mecanism pentru statul de drept uh, este absolut uh, necesar. Vă mulțumesc foarte mult, aștept să colaborăm și pe viitor. Uh, cred că în această comisie vom putea lucra împreună, avem o șansă absolut unică de a colabora. Vă mulțumesc. Domnul Țani. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, câteva considerente de natură general, dacă îmi permiteți, în legătură cu de mers, cu obiectivele pe care le avem. După pauza electorală s-a început din nou să se discute mult despre CFM, pe de o parte, pe de altă parte despre Brexit, bineînțeles. Brexit, care dincolo de toate, bineînțeles, va avea un impact uh, în ceea ce privește următorul CFM. Acum, în ceea ce privește calendarul, negocierile continuă. Președinția finlandeză își dorește să ajungă la un acord până la sfârșitul acestui an deci până la sfârșitul mandatului lor, însă, din punctul meu de vedere, uh, și la Consiliu sunt încă foarte multe divergențe în legătură cu intențiile pe care le-au statele membre. Unele țări și-ar dori un CFM mai ambițios, alte țări, în schimb, ar vrea să reducă cifrele propuse uh, atât de comisie în propunerea sa inițială, cât și cele propuse de Parlament. Eu aș vrea să vă reamintesc că ce privește calendarul, deja fosta comisie făcuse presiuni pentru a încheia acest dosar la sfârșit de mandat. A fost imposibil, asta am văzut cu toții. Deci de aceea mă gândesc că poate va fi nevoie de mai mult timp ar trebui să ne acordăm timpul necesar pentru a ajunge la un acord care să fie viabil și care să nu creeze și mai multe divergențe între Parlament și Consiliu. Și tot referitor la mm, calendar, Parlamentul și-a exprimat mm, dorința de a Uh, impune o discuție cu privire la resursele proprii um, în cadrul negocierilor CFM. Însă e foarte greu să se ajungă la un acord cu privire la resursele proprii și dacă am pune practic pe picior de egalitate cele două elemente la negociere, deci CFM-ul și uh, resursele proprii, nu am face decât să încetinim și mai mult negocierile. Dificultățile sunt diferite. Uh, tematica e diferită și dacă am pune totul la pachet, eu cred că am influențat în mod negativ negăcerile cu privire la CFM. Și acum, în ceea ce privește conținuturile în general, au fost stabilite noi priorități, cel puțin în propunerea comisiei, după care Parlamentul a solicitat o abordare diferită. Se dorește, să se, se dorește finanțarea unor noi priorități care nu fac parte din tratatele europene și asta ar afecta chiar uh, și acele politici care reprezintă um, elementele fundatoare ale UE. Mă gândesc la politica de coeziune, principiul coeziunii fiind unul din cele mai importante principii pe care se bazează UE și, bineînțeles, politica agricolă comună. Avem un sector agricol cu dificultăți uh, de atât din motive interne cât și externe. Nu știu, gândiți-vă, de exemplu, la regimurile de sancționare și contrasancționare care influențează sectorul nostru agricol. Procio realistico che vada eh, soprattutto de aceea o evaluare realistă care se concentreze pe aceste priorități istorice ar fi de preferat. Și cred că ar da de asemenea și mai bune rezultate în ceea ce privește liniile noastre bugetare. Uh, pozitivo. Chiudo cu una riflessione. Închei referindu-mă pe scurt și la resursele proprii. Bineînțeles că suntem cu toții de acord că trebuie reduse contribuțiile din partea statelor membre, mai ales uh, partea unor țări ca Italia, care, sunt, uh, care au contribuit net și care au participat mult la solidaritatea europeană în ultimii ani, însă asta nu ar trebui să se facă în detrimentul um, Asta nu ar trebui să se facă prin introducerea unor noi impozite la nivel european. Uniunea Europeană nu trebuie să aibă și nu are o capacitate de impozitare comună, deoarece UE nu este un stat. Iar propunerile care au fost făcute de grupul la nivel înalt cu privire la resursele proprii și uh, concluziile din partea Parlamentului European par să meargă în această direcție. Deci eu nu cred că ar trebui să reducem contribuțiile statelor membre, deci să reducem contribuțiile cetățenilor, să pe de altă parte să impozităm uh, alte lucruri. Deci, practic, nu am face decât să mascăm niște contribuții uh, diferite. Eu cred că sunt încă multe de făcut. Uh, și cred uh, că eforturile noastre trebuie să depășească actualul uh, cadru financiar multianual. Mulțumim, domnul Zile. Vă mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, în numele ECR vreau să vă spun că nu suntem membri ai grupului de lucru, dar am vrea să ne aducem și noi contribuția pe această direcție a CFM. Câteva considerații de altfel făcute de o parte din coraportori. Credem că poziția Parlamentului uh, din noiembrie pentru CFM e un bun punct de plecare pentru negocierile cu Consiliul. De asemenea, trebuie să luăm în considerație aspecte tactice. Trebuie să luăm în calcul și posibilitatea de a nu ajunge la un acord privind viitorul CFM dacă nu facem progres în ceea ce privește resursele proprii. Trebuie să ne gândim la ce aturi avem în mână. În al doilea rând, planul de urgență. Deja amintit, sunt pe deplin de acord cu poziția domnului Olbricht deschis o serie de scenarii posibile pentru care ar trebui să fim pregătiți. Ar trebui să înțelegem și propunerea comisiei, uh, poziția doamnei von der Leyen, cele spuse referitor la buget, uh, capitolul proprii resurse, capitol cheltuiel, de pildă un fond nou pentru tranziția justă, de a ajuta statele să facă tranziția de la combustibili fosili, apoi Frontex, transferul datei de la 2027 și condiționalitățile sunt destul de controversate. Înțelegeți uh, poziția noastră ECR E clar că trebuie să înțelegem poziția comisiei. Sunt serios în ceea ce privește aceste revizuiri? Am putea lua în calcul ca resursă proprie și o taxă la frontieră pe carbon. E bună? Ce se întâmplă cu resursele energetice care vin din uh, țările terțe? Pot proveni din activități neprietenoase cu mediul, de pildă mineritul. Uh, sunt aspecte strâns legate de buget și trebuie să înțelegem poziția Comisiei. Pe fond, câteva cuvinte. ECR a fost întotdeauna un grup concentrat pe valoarea adăugată la nivel european. Suntem în favoarea pieței unice în sectorul serviciilor, unde e de altfel foarte slabă. În același timp, trebuie să îmbinăm partea bună a CFM, și anume așteptările cetățenilor, nu putem uh, schimba peste noapte anumite aspecte de politică. Pentru anumite state membre, Comisia prevede modificări uh, destul de greu de acceptat pentru statele membre. Trebuie să înțelegem politica agricolă comună, la nivel sectorial nu e pe deplin justificată. Trebuie să ținem cont și de noile părți uh, CFM, precum programul Orizont și așa mai departe. Bineînțeles, detaliile sunt deosebit de importante, mai ales că ne așteaptă o recesiune și să ne gândim la politica macroeconomică din Germania și țările de jos. S-a cam schimbat, sunt gata să pună la bătaie mai multe resurse proprii. Dar haideți să ne închipuim de pildă că bugetul UE este depinde mai puțin de VNB, asta ar însemna mai puțin uh, piață unică și mai, puțin, mai multe investiții la nivel național. Asta înseamnă că resurse, resurse umane se vor, uh, vor fi canalizate spre doar anumite locuri din Uniunea Europeană și există deosebiri considerabile între regiunile din Europa mai mult acum ca oricând. Iată de ce cred că trebuie să avem grijă cu acest 1,3% din VNP, îl putem păstra, dar să înțelegem și de unde putem consolida mai mult uh, CFM, dacă nu neapărat din cifre. Mulțumesc, domnule Lewandowski. Mulțumesc. În mandatul anterior al Parlamentului ne-am confruntat cu, cu așteptări complet nerealiste și anume că am fi reușit să finalizăm uh, CFM înainte de alegeri. Nu prea am fost agreat de colegii mei când am spus că erau așteptări complet rupte de realitate. Statele membre adoptă poziții nu negociază, ci adoptau poziții în vederea alegerilor uh, europene în uh, trecut. Acum au trecut într-adevăr la negocieri, dar se află deocamdată într-o etapă pur interguvernamentală, interguvernamentală uh, la negocieri și deocamdată nimic nu se va întâmpla între Parlament și Consiliu până ce Consiliul nu va fi ajuns la un acord. Din experiența mea, un Consiliu nu e de ajuns, vor fi necesare cel puțin două Eu estimez că pe la începutul 2000, anului 2020, nu la primul consiliu vom ajunge la un acord. Poate, poate se va petrece o minune, poate că ca și cu Brexitul vom reuși să ajungem, spre deosebire de Brexit, îmi cer scuze, vom reuși să ajungem la un acord eh, din prima. Nu s-a întâmplat niciodată până acum. Cred că 2020 va fi va marca cu adevărat începutul negocierilor cu Parlamentul. Negocieri sectoriale ar putea fi purtate, într-adevăr, dar negocierile principale cred că vor începe doar când se va ajunge la un acord la Consiliu. În ceea ce privește propriile resurse, Brexit prezintă o șansă cu data trecută când am negociat cu domnul Cameron prezent la masă, a fost imposibil să facem progrese. Acum, cel puțin, cred că putem face progrese la capitolul TVA, poate și progrese în ceea ce privește taxarea întreprinderilor. Poziția Parlamentului nu e atât de puternică când vine vorba de capitolul venituri. Poate că acum avem șansa să reformăm sistemul paradoxul e că e atât de criticat, atât de dur criticat ca fiind netransparent, însă este la fel de stabil ca din anii 80. Mulțumesc, doamnă Gardia Saval. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Cred că s-a spus deja aproape tot. Vreau doar să scot în evidență că este important ca Parlamentul să ratifice din nou uh, propunerea pe care am votat-o deja în mandatul anterior. Cred că e important să punem din nou negru pe alb cifrele la care aspirăm prioritățile noastre și în acest fel să le permitem tuturor noilor deputați după cum am spus uh, deja, în repetate rânduri, sunt mulți noi deputați în acest mandat, ca aceștia să poată să se familiarizeze cu pozițiile adoptate de Parlamentul anterior. E important de asemenea pentru că în acest fel, uh, cer scuze, Consiliul să afle în sfârșit că Parlamentul există. Pentru că de multe ori mi s-a întâmplat Consiliul să mă întrebe voi cum stați cu negocierile? Noi deja în 2018 ne făcusem temele și așteptam pur și simplu să vedem ce poziție adoptați voi la Consiliu ca să începem negocierile. Deci e important și la nivel intern, dar și la nivel extern. Apoi, două paragrafe sunt importante. În primul rând pentru că avem o nouă comisie cu o nouă președintă care deja și-a luat uh, angajamente și aici trebuie să insistăm asupra motului nostru, noi angajamente, noi priorități, trebuie să presupună și uh, noi, nouă finanțare, pentru că nu putem să luăm uh, bani de la priorități deja existente. În continuare, planul de urgență, pentru că știm că vor întârzia cu acordul la Consiliu și nu putem accepta încă o dată ca la Consiliu să întârzie doi ani pentru a negocia și după aceea să vină la Parlament cu acordul, să spună asta e acordul, acceptați pentru că dacă nu, nu reușim și atunci se vor produce întârzieri, nu vom putea urni fondurile de coeziune, după aia lumea va trece la amenințări, ne vom vedea între Ciocan și Nicovală pentru că nu va mai exista timp pentru a negocia. Consiliul trebuie să înțeleagă că Parlamentul este o autoritate bugetară, că putem uh, spune da sau nu, că putem spune da, dar justificat și că nu vom avea nicio ezitare în a spune nu dacă nu uh, răspund uh, autorității Parlamentului în cadrul negocierilor. Noi ne-am precizat prioritățile, am spus care era obiectivul pe care îl urmăream, am spus că avem nevoie de resurse proprii pentru a finanța aceste obiective, pentru că în caz contrar nu vom ieși niciodată din acest cer vicios al negocierii bugetare. Și sper ca Consiliul să înceapă să ridice privirea și să privească un pic în jur, uh, să scoată nasul, uh, să ridice nasul din uh, tabelele contabile pe care le va primi și să rezoneze cu propunerea noastră. Ultima, ultimul comentariu s-a vorbit de statul de drept. Din decembrie anul trecut, dacă nu mă înșel, tot așteptăm raportul privind statul de drept, adoptat cu o poziție, cu o majoritate rezonabilă, dar importantă din Parlamentul nostru și nu am primit nicio reacție din partea Consiliului. Așa că mm, așteptăm în continuare. Dar asta nu înseamnă că nu ne vom folosi timpul pentru a negocia și pentru a purta o negociere serioasă cu Consiliul. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Comisia dorește să ia cuvântul referitor la punctele discutate. Vă rog! Mulțumesc foarte mult, domnule președinte! Am să încerc să fiu succint. În ce privește comisia, înainte de toate vrem să recunoaștem uh, munca tenace depusă de Parlament, implicarea acestuia atât în discuțiile referitor la viitorul CFM, resurse proprii și propunerile sectoriale. De asemenea, salutăm uh, desemnarea rapidă a noi echipe de negociere a Parlamentului. Mm, pe fond, Comisia consideră că propunerea sa din luna mai 2018 privind CFM reprezintă o, o bază solidă pentru un acord, lucru de altfel dovedit de diferitele poziții care fie sunt deja clare, fie se cristalizează treptat. Comisia a propus un cadru ambițios, dar realist de 1,11%. Parlamentul propune la ora actuală 1,3%, Știm cu toții că la Consiliu foarte multe state membre vor să reducă propunerea de altfel, anumite state membre chiar promovând propunerea extremă de 1,00%. În ceea ce privește orientările politice ale președintei recent alese, vreau să scot în evidență că există o divergență între avizul uh, Comisiei și a cel a anumitor membri, exprimă, um, membrii păreri prezentate astăzi. Va trebui să ne adaptăm la propunerile existente, prin urmare, doar, uh, va fi necesar doar un număr limitat de adaptări țintite. Dați-mi voie să fac Uh, o trecere în revistă succintă patru din aspectele amintite astăzi, ce anume flexibilitate, noi resurse proprii, planul de urgență și mediul înconjurător. În ceea ce privește flexibilitatea, există un risc clar că se va încerca limitarea flexibilității de către Consiliu în cadrul CFM, E vorba de un obiectiv politic fundamental pentru Comisie. Aceasta dorește să păstreze cel puțin același nivel de flexibilitate de care dispunem astăzi. Nu cred că e necesar să vă explic că sistemul actual a fost creat grație în mare parte determinării de care a dat dovadă Parlamentul în cadrul negocierilor din 2014. Funcționează bine și le-a permis instituțiilor europene la oaltă să facă față unor crize importante și unor evenimente neprevăzute din 2014 încoace. Pentru noi e o linie roșie și știm că putem să ne bazăm pe sprijinul Parlamentului aici. În ceea ce privește resursele proprii noi, dacă îmi permiteți eh, să fac eh, o observație cu caracter personal, pentru prima dată în 22 de ani de când sunt la Digi Budget, văd reacții favorabile din partea Consiliului privind resursele proprii noi, așa că eu aș zice că sunt vești îmbucurătoare. Există sprijin la Consiliu pentru principiul uh, resursele noi pe baza materialelor plastice și resursele proprii pe baza um, certificatelor de emisii, de asemenea, e un pas pe drumul cel bun. Suntem departe, însă, de unde am dorit să fim, e, s-ar putea să fie nevoie de o abordare mai ambițioasă, lucru care, după părerea noastră, presupune și evaluarea unor altor surse posibile noi de venit, dincolo de cele propuse deja de comisie sau amintite de membrii astăzi. În ceea ce privește planul de urgență, am uh, constatat că e o întrebare adresată domnului comisar Hunt în vederea audierii dumnealui, așa că am să-i las uh, dumnealui uh, posibilitatea de a răspunde. Aș vrea doar să reamintesc că tratatul în sine oferă cadrul pentru planul de urgență dacă nu se ajunge la un acord privind CFM sau un acord la timp, atunci toate dispozițiile actualului regulament CFM, inclusiv um, cele de anul trecut, vor fi uh, vor continua și în anul următor. Iată așadar cadrul pe care îl prevede tratatul. O serie de membri au uh, vorbit astăzi de nevoia de a da dovadă de mai multă ambiție în ceea ce privește obiectivele climatice. Vreau să vă spun doar că obiectivul de 25% stabilit de comisie pentru cheltuielile legate de climă sunt, e un obiectiv ambițios, dar unul fezabil, credem noi. Bineînțeles, se iau în calcul toate modificările propuse la arhitectura bugetară făcută de comisie, mai ales importanța sporită pe care am dori să o vedem acordată unor uh, domenii deosebite de importante, dar care la ora actuală nu um, au nicio interacțiune cu clima, de pildă frontierele, securitatea, apărarea, cât și Erasmus+. Prin urmare, s-ar putea să apară o serie de contradicții aici în ce privește anumite propuneri. Majorarea Erasmus Plus ca element izolat ar duce la o scădere a creditelor uh, prevăzute pentru clime la bugetul UE. Comisia consideră că 25% reprezintă un obiectiv adecvat și fezabil. Cred că m-aș opri aici, domnule președinte, cu dorința de a reaminti importanța de a respecta prerogativele și rolul instituțional atât al Consiliului cât și al Parlamentului în această procedură legislativă specifică. Știm cu toții că pentru CFM e necesar consensul, însă pentru o mare majoritate a actelor sectoriale e vorba, bineînțeles, de codecizie. Aș încheia spunându-vă că noi putem facilita dialogul, însă în etapa actuală soluția se află în mâinile președinției și a președinției Consiliului European. Noi, bineînțeles, ne vom juca în continuare rolul de facilitator uh, și vom continua să încurajăm buna cooperare și dialogul uh, constant între Parlament și președinție. Mulțumesc, domnule președinte! Mulțumesc! Cred că putem încheia și aș dori ca raportorii să fie cei care încheie, dar uh, vă rog să procedați în sens invers, domnul Fernandez. Da, dacă am înțeles, dar engleza mea nu e prea bună. Dar din câte am înțeles, comisia ne spune că va face reduceri și atunci trebuie să știm unde va face astfel de reduceri. Dacă comisia ne spune că sau dacă președinta ne spune că vom avea triplu de fonduri pentru Erasmus Plus și după aceea această sumă va intra în același buget, asta ține de ordinul miracolului, de ordinul unei flexibilități pe care eu nu o înțeleg, sau, dacă nu, asta înseamnă că se fac reduceri. Dacă propunerile venite din partea președintei comisiei nu sunt respectate, atunci ce ne spune DG-ul buget? Că vom avea același nivel și în același timp vom avea și creșteri. Atunci ar trebui să întrebăm unde veți face atunci reducerile în propunerea dumneavoastră, pentru că noi susținem metodologia sumei. Deci, și Comisia este de acord cu noi, deci nu înțeleg ce se întâmplă. Noi dorim Comisia ca un aliat al Parlamentului. Dacă Comisia ne spune că va menține sumele dar uh, se vor produce și câteva creșteri de fonduri, e clar că în alte părți se vor face reduceri bugetare și atunci întrebarea automată este unde se vor face aceste reduceri, chiar dacă știm dinainte că Parlamentul nu poate accepta o astfel de poziție din partea Comisiei, pentru că asuma înseamnă un plus, nu un minus la anumite linii bugetare. Deci care este concluzia dumneavoastră? O întrebare, practic, adresată Comisiei, nu? O întrebare pertinentă. Doamna Aie. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna Marches, mă scuzați. Eu mi-aș dori să reîntăresc cele spuse de doamna Gardia Sabal. Și anume, priorități și programe noi care au nevoie de fonduri noi. Aceasta este principala chestiune pe care o dezbatem aici și nu, așa cum spunea domnul Fernandez, să existe această posibilitate de a veni cu noi propuneri din partea Comisiei care să ducă la reduceri la anumite programe. Mulțumesc! Poate un comentariu succint uh, ca răspuns la întrebările puse în special de domnul Fernandez din partea Comisiei? Da, mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc pentru aceste întrebări. Nu am mandat aici pentru a intra în detalii și a trece dincolo de ceea ce am spus, și anume că va fi nevoie de anumite ajustări limitate ca și număr, însă nu pot uh, spune nimic mai mult. Bineînțeles, am notat uh, întrebarea dumneavoastră. Dacă mai sunt comentarii, dacă nu, încheiem aici dezbaterea noastră. Cred că este cel mai înțelept, doar dacă doamna Aie nu dorește să intervină, nu, atunci vă mulțumesc foarte mult.